Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi. Haideți să începem uh, reuniunea noastră. Avem uh, o ordine de zi destul de plină. Iată de ce vă propun uh, să nu mai zăbovim și să demarăm imediat cu punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, se consideră ordinea de zi adoptată. Vă mulțumesc! Trecem mai departe la punctul 2. Comunicări ale președinției. Așa cum se obișnuiește, reuniunea noastră va fi transmisă pe internet și avem interpretare în 16 limbi. Nu avem astăzi interpretare în limba greacă, estonă, letonă, malteză, galeză, suedeză și uh, croată. Celelalte limbi sunt disponibile. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 10 iulie 2019, 22, 23 iulie 2019 și 4 septembrie 2019. Iarăși, dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptate procesele verbale. Trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi, Ne-ați solicitat să organizăm un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei DG Agri și DG Trade privind acordul de liber schimb Mercosur și alte aspecte relevante ale politicii comerciale. Ați uh, făcut această solicitare și mă bucur uh, să-i urez bun venit domnului John Clark de la DG Agri alături de noi. Cred că majoritatea îl cunoașteți, mai ales cei care ați fost realeși, fiindcă am mai fost prezent la reuniunile noastre și de la, și de la DigiTrade, domnul Jorgensen este alături de noi. Puteți să vă hotărâți care dintre dumneavoastră va lua cuvântul mai întâi. Sau poate v-ați hotărât deja. După cum știți, Mercosur este un subiect uh, care a fost discutat de multe ori. În iulie am avut acordul privind um, carnea de vită, dar și carnea de porc, etanol, zahăr și sucul de portocale. Să dau câteva exemple pur și simplu de domenii unde considerăm că acest acord de liber schimb va avea un impact. Bineînțeles, și chestiunea indicațiilor geografice este una care ne interesează pe noi. Deci e foarte bine că sunteți amândoi alături de noi în această dimineață. Aveți împreună 20 de minute la dispoziție, dumneavoastră vă împărțiți timpul cum găsiți de cuvință pentru a putea să avem timp suficient pentru discuții și văd că s-au înscris deja colegi la cuvânt. Multă lume. Mai simplu ar fi să întrebăm cine nu vrea să adreseze o întrebare. Haideți să vă dau cuvântul să începeți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, mă numesc John Clark, sunt director pentru relații internaționale la DG Agri și altor de mine domnul Jorgensen, uh, șeful unității pentru America Latină la DG Trade. O să vorbesc despre componenta agricolă a acordului Mercosur și Matias, colegul meu, se va referi la contextul mai amplu a acestui acord, la uh, conținutul său altul decât agricultura și uh, la calea de urmat uh, din următoarele luni. Dați-mi voie să vă prezint contextul, spunându-vă că este cel mai important acord comercial din punct de vedere economic al Uniunii Europene, are o, o Uh, de magnitudine diferită față de acordul cu Canada și cu Japonia, fiindcă Mercosur este cea de-a șasea economie ca mărime și o țară destul de închisă. Uniunea Europeană are legături istorice, culturale și lingvistice cu această regiune și faptul că am reușit să încheiem acest acord transmite un mesaj foarte puternic către restul lumii și mai ales către SUA, către președintele Trump, și anume că Uniunea Europeană și America Latină sunt gata să facă afaceri împreună, cred în piețe deschise și în evitarea protecționismului și uh, uh, își bazează relația pe reguli. Acesta este, deci, contextul acestui acord. Contextul geopolitic mai larg, să spunem așa. În ceea ce privește agricultura, nu vreau să vă spun că acordul a fost uh, ușor de negociat, negocierile au fost uh, grele, Mercosur este uh, cel mai competitiv producător și exportator agricol din lume, iar agricultura era prioritatea lor principală în aceste negocieri. Nu am fi putut să ajungem la un acord fără să facem concesii în ceea ce privește domeniul agroalimentar cu, pentru țările Mercosur. Bineînțeles, a trebuit să facem niște uh, concesii semnificative în domeniul agricol, dar considerăm că am făcut-o într-un mod echilibrat, reușind să mulțumim, să mulțumim țările Mercosur și să dăm curs intereselor lor și să protejăm în același timp sectorul, agri- sectorul agricol uh, mai vulnerabil din Uniunea Europeană. Nu o să intru în uh, diversele sectoare, aceste informații sunt publice, dar pentru produsele mai sensibile, carnea de vită, carnea de pui, uh, zahăr, etanol și orez, am uh, controlat foarte atent Uh, cât acces pe piață poate avea Mercosur în Europa pentru aceste produse mai sensibile. Nu am liberalizat aceste sectoare, am oferit contingente tarifare de un, vol- un volum uh, strict controlat și în aproape toate uh, cazurile există o introducere treptată a acestui volum pentru carnea de vită, de pildă. Nu vom ajunge la volumul final decât în 2028 Eh, avem deci o introducere treptată a acestor uh, volume, același lucru este valabil pentru carnea de pui și pentru eta, um, etanol. Mai mult, am reușit să convingem Mercosur să accepte segmentarea produselor în uh, sectorul carne, cărnii de vită și de pui. Există mai multe linii de produse iar uh, țările Mercosur nu pot să exporte doar uh, produsele și segmentele cu valoare și calitate cea mai ridicată și avem uh, o, uh, un procent de 75% uh, unde există uh, vamă. Deci există un mod de a controla accesul pe piață și a reduce impactul asupra piețelor europene. Vreau să vă spun că acordul Mercosur conține și un mecanism de salvgardare, ceea ce înseamnă că în cazul um, unui flux de importuri care ar destabiliza sectorul european, putem să luăm măsuri de remediere imediat, uh, uh, majorând uh, tarifele și eliminând această piedică, această problemă. Și uh, această clauză se aplică și produselor care fac obiectul unor contingente. Este foarte important acest lucru. Și în ceea ce privește pro- produsele sensibile, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că am negociat în acest acord și un sistem de gestionare a contingentelor care este în mâna Uniunii Europene și a importatorilor europeni pentru a putea gestiona fluxul uh, comercial de la Mercosul uh, Uh, de-a lungul anilor prin intermediul licențelor pentru a preîntâmpina uh, fluxuri sau fluxuri sezoniere. Cam atât în legătură cu um, apărarea intereselor comerciale ale Uniunii Europene, lucru pe care cred că l-am făcut în mod rezonabil. Una dintre surprizele acestor negocieri a fost, a fost măsura în care Mercosur uh, și-a apărat propriul sector agricol. Mercosur are tarife foarte ridicate în mai multe sectoare, cum ar fi uleiul de măsline, produsele lactate, vinuri și băuturi alcoolice. Și, la fel, noi avem unele interese ofensive uh, pe piețele Mercosur care sunt închise și cu tarife foarte ridicate, cum spuneam. Deci nu ar trebui să privim acest uh, acord nu numai uh, din punct de vedere defensiv, ci să ne uităm și la uh, șansele pe care le oferă acest acord pentru exportatorii uh, agroalimentari în uh, domeniul uh, vinului, băuturilor alcoolice, ciocolată, ulei de măsline și produse lactate, carne de porc și așa mai departe. Foarte multe șanse pentru multe sectoare din Uniunea Europeană în aceste piețe foarte închise, cum spuneam. Și, bineînțeles, să nu uităm faptul că Mercosur a fost de acord să protejeze pe deplin 350 de indicații europene, ceea ce reprezintă um, un uh, rezultat excelent pentru un acord de liber schimb în ceea ce privește numărul de indicații de geografice protejate și calitatea acestei protecții oferite. Deci să nu uităm acest lucru care este foarte important. Uniunea Europeană este uh, cunoscută pentru calitate, stabilitatea uh, produselor și indicațiile geografice uh, sunt simbolul acestei reputații bune pe care o avem, iar acest acord va va stabiliza și va cimenta această reputație. S-au manifestat îngrijorări în ceea ce privește acest acord cu privire la faptul că el ar putea să submineze sau să relaxeze standardele de uh, sănătate și de siguranță ale Uniunii Europene, dar nu este așa. Cu sau fără acordul MECOSUR, noi ne vom menține uh, standarde nenegociabile în domeniul sănătății și siguranței alimentare pentru a ne asigura că alimentele, fie că sunt produse în Europa sau uh, importate, ating un nivel ridicat uh, de, de siguranță. Acest acord considerăm din potrivă că va consolida această protecție, fiindcă există un uh, capitol foarte robust de cooperare cu Mercosul pentru a ne asigura că în continuare se vor um, Ehm, se vor respecta standardele noastre foarte eh, ridicate și că se va recunoaște durabilitatea um, produselor europene de la fermă până la uh, furculiță, farm to fork, și uh, s-au înregistrat în egală măsură îngrijorări în ceea ce privește rolul acestui acord asupra mm, climei și uh, asupra mediului înconjurător. Și aici vreau să vă spun că mm, lucrurile sunt pozitive dacă uh, citiți capitolul privind dezvoltarea durabilă a acestui acord, veți constata că mergem mai departe decât orice alt acord de liber schimb de până acum. Acest acord cere părților să nu reducă standardele de mediu sau de sau laborale pentru a obține un, un avantaj competitiv și obligă părțile să adere și să aplice în mod eficient o serie largă de uh, convenții climatice și laborale și obligă Brazilia să-și pună în aplicare acordul de la Paris uh, și să atingă obiectivele COP21. Acesta este un acord, un acord obligatoriu și prevede și un sistem de consultare și arbitraj în cazul neînțelegerilor între părți, în cazul în care o parte își, um, nu își respectă țintele de mediu cum trebuie. Deci, um, să nu plecați urechea la propagandă și la comentariile din mass media, ci mai degrabă să citiți, vă rog, um, capitol privind durabilitatea din acest acord și veți vedea câte idei bune se regăsesc acolo care sprijină uh, sprijină um, eforturile făcute de a um, ne asigura că Mercosul își va respecta pe viitor uh, obiectivele de mediu. Mulțumesc foarte mult. O să mă opresc aici. Mulțumesc uh, pentru uh, aceste informații care ne oferă o perspectivă mai amplă asupra acestui acord, fiindcă, bineînțeles, agricultura este o componentă importantă a sa și, bineînțeles, o, compone- o componentă importantă a tuturor acordurilor noastre comerciale, așa cum a spus uh, uh, John, uh, în acest acord a fost un, o componentă importantă, dat fiind elementele sensibile pe care doream să le protejăm, dar și pentru că vorbim despre o piață foarte mare și foarte atrăgătoare. Eu, în timpul alocat, aș dori să vă ofer niște informații privind modul în care percepem noi acest acord în mare și mm, să vorbesc despre importanța sa. Vreau să vă ofer niște informații în ceea ce privește celelalte elemente și componente ale, agri- ale acordului de care trebuie să țineți cont în momentul în care veți evalua acest acord. Bineînțeles, pe dumneavoastră vă interesează, vă interesează componenta agricolă, dar trebuie privit în ansamblu acordul. Și, așa cum a spus și John, o să vă ofer câteva informații privind uh, etapa în care ne aflăm acum în acest proces uh, și care sunt etapele viitoare. În primul rând, uh, de ce este acest acord important? Este important acest acord din mai multe motive. În primul rând, Mercosurul este o piață foarte mare, 260 de milioane de oameni, a șasea economie ca mărime și o destinație foarte importantă de uh, import-export uh, și chiar dacă este un partener uh, comercial mai mic decât Japonia și Canada, în termen de economii tarifare și acces la piață pe care le obținem, uh, cu Mercosurul, acest acord este mult mai important, fiindcă atât Canada cât și Japonia erau economii mult mai deschise decât Mercosur. Și vreau să vă dau un exemplu în acest sens, uh, mă rog, câteva exemple. În ceea ce privește economiile tarifare, se estimează că în cazul Canadei acestea au fost de 500 de milioane anual, Japonia un miliard de euro și acordul cu Mercosur va reprezenta 4 miliarde de euro anual în economii tarifare. Dar nu numai atât, uh, și în domeniul serviciilor uh, există niște angajamente foarte importante în ceea ce privește serviciile maritime, un lucru care până acum uh, era total inaccesibil la Mercosur, iar acum noi vom avea um, avantaje și în ceea ce privește achizițiile publice guvernamentale după cum știți, uh, acestea la nivel federal și guvernamental sunt uh, foarte prezente în uh, America Latină și aici vom avea angajamente din partea Mercosur pentru prima dată și vom avea un acces mai bun decât au țările Mercosur între ele. Mai mult, mai mult decât aceste cifre pe care vi le-am dat și care sunt grăitoare, uh, mai avem și faptul că ne aflăm într-un moment foarte competitiv la nivelul politicii comerciale și uh, avem, căpătăm o poziție mai stabilă într-o regiune care este importantă pentru noi din motive comerciale, dar și uh, din motive de investiții. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în America Latină dar uh, această poziție nu uh, trebuie uh, considerată de la sine înțeleasă și să ne culcăm pe lauri. E clar că SUA face presiuni pentru a recăpăta acest teritoriu și China se dovedește foarte activă acolo și pe unele capitole China a trecut înaintea noastră în ceea ce privește partenerul comer- parteneriatul comercial și China este un partener, uh, partener comercial foarte important uh, <clears throat> pentru America de Sud, deci nu, nu includem aici Mexicul. Din uh, într-un număr de motive, cum spuneam, acesta este un motiv, este un moment foarte important pentru noi pentru că este și un moment de nesiguranță în ceea ce privește comerțul multilateral și este foarte important să transmitem un mesaj comun, foarte important, cu privire la comerțul bazat pe, pe reguli și relațiile uh, bilaterale sunt previzibile și fiecare parte își cunoaște uh, foarte bine uh, drepturile și modul în care vor evolua aceste relații comerciale. Acest, acesta este contextul, deci. Ce am obținut noi? E bine, am obținut un acord care uh, are mai multe elemente importante, dar uh, putem să le împărțim pe trei categorii. În primul rând este vorba despre îmbunătățirea accesului pe piață pentru uh, bunuri industriale și agricole, apoi îmbunătățiri în ceea ce privește accesul pe piață la servicii din Europa și îmbunătățirea accesului pe piață în ceea ce privește achizițiile publice. Dar există în egală măsură și promovarea unor reguli care, va, care vor înles, înlesni uh, comerțul și îl vor stabiliza uh, în uh, ceea ce vește drepturile de proprietate intelectuală și uh, alte domenii. Uh, și există în egală măsură um, și în domeniul fitosanitar, bineînțeles. Um, și uh, haideți să ne uităm acum și la situația în ceea ce privește îmbunătățirea accesului pe piață. La bunuri, situația este mulțumitoare. Am obținut uh, liberalizarea peste 90% dintre importurile Mercosur uh, provenite, din Europa, din domenii cheie, cum ar fi uh, mașini și aparatură, textile, dar și produse agricole, cum ar fi vinul. Și acesta este uh, ce a spus și uh, John, un motiv de mândrie, fiindcă a reprezentat rezultate foarte bune în ceea ce privește indicațiile geografice care, bineînțeles, uh, stau la uh, baza reputației noastre de calitate pe care avem în lume. În ceea ce privește serviciile, și aici am obținut lucruri foarte importante, am, nego- am negociat din greu, negocierile nu au fost fă- uh, dificile numai din cauza componentei agricole, ci și la bunurile industriale și servicii și achiziții publice, fiindcă noi uh, am uh, dorit uh, să avem o afacere foarte bună pentru Europa. Întotdeauna este bine, este ușor să um, bați palma rapid, dar dacă vrei o afacere bună, trebuie să fii perseverent. Iar acest acord ne dă acces la multe domenii importante pentru economiile europene, servicii profesionale, servicii maritime, servicii de mediu și așa mai departe. În ceea ce privește achizițiile publice, e foarte important acest domeniu, fiindcă aici avem o piață foarte mare, America Latină este, um, este o piață pentru achizițiile publice publice um, foarte mare și aici companiile europene au um, arătat că pot primi contracte. Nu este un acces virtual uh, a sporit transparența și accesul pe piață a crescut în acest domeniu unde unde se dau contracte foarte importante și uh, piața nu este închisă așa cum se întâmplă în alte părți ale lumii. În ceea ce privește reguli puternice, am uh, obținut, așa cum spuneam, respectarea de către Mercosur a unor uh, reguli și uh, Um, uh, acorduri, este, trebuie să se sublinieze acest lucru, principiul proporționalității, de pildă, uh, sau în uh, uh, capitolul privind uh, produsele fitosanitare și uh, în ceea ce privește uh, alte domenii importante și uh, am uh, obținut dreptul de a reglementa în domenii foarte importante pentru noi. Și um, asta reprezintă o mare realizare pentru noi, pentru că astfel promovăm uh, modul, modul nostru de a crea reguli în întreaga lume, ceea ce încearcă să facă și SUA și China să-și promoveze propriile reguli și uh, modalitatea de a face comerț. Și, bineînțeles, promovarea valorilor uh, europene. Avem un, uh, un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă, foarte bine pus la punct. Acest capitol a fost publicat din iulie și îl puteți citi dacă doriți și puteți constata acolo că toate țările Mercosur acceptă obligativitatea de a ratifica și a aplica și de a nu aplica derogări de la un număr de acorduri uh, internaționale multilaterale și uh, standarde internaționale și mai ales când vine vorba de schimbările climatice, acest lucru reprezintă o mare realizare, fiindcă este prima dată când uh, Brazilia s-a dovedit de partea noastră în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și această luptă la nivel internațional. Prin acest acord, Brazilia și-a reconfirmat și, și a inclus în pachet faptul că se obligă la aplicarea acordurilor din domeniu. Brazilia își asumă reducerea gazelor cu efect de seră și oprirea defrișărilor în uh, pădurea amazoniană, de pildă, și uh, protejarea drepturilor uh, laborale. Cum stau lucrurile acum? În ce etapă ne aflăm și care sunt etapele viitoare? După cum știți, acesta este un acord de asociere, nu numai un acord uh, comercial, deci nu se referă doar la um, agricol, agricultură și comerț, este un acord mult mai larg, un acord de asociere uh, între uh, noi și Mercosur și asta este important și va avea uh, importanță și pentru sectorul agricol în ceea ce privește accesul. Uh, există și un, un capitol privind accesul la piață, există reguli care au impact asupra agriculturii, cum ar fi cele fitosanitare, dar există și un loc de cooperare și dialog, mai ales în ceea ce privește chestiuni importante, cum ar fi bunăstarea anima- animalelor sau rezistența antimicrobiană, mai al, atât în partea comercială, dar și în partea de cooperare mai largă și politică. Deocamdată ne ocupăm de negocierea, de negocierea politică a, a acordului de către SAE și um, colaborăm cu Mercosur pentru revizuirea juridică. Ați văzut cu toții uh, textele uh, privind drepturile de proprietate intelectuală și uh, acum ne ocupăm de, de ajustările tehnice, de curățarea uh, um, textului uh, și uh, e vorba de sute de pagini și trebuie să ne uh, asigurăm că terminăm uh, la timp uh, acest proces. După care vom face traducerea și după ce vom avea traducerea, o să avem și o propunere din partea comisiei. Credem că se va întâmpla asta în a doua jumătate a anului viitor, dacă lucrurile merg bine, dar să vedem cum uh, progresează lucrurile <laughs> și uh, apoi va ajunge la Consiliul European și la Parlamentul European. Deci dacă lucrurile merg conform planului, cred că uh, va trebui să aveți documentul la începutul 2021. Dar asta este doar o previziune la ora actuală. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Poate am, am întins uh, prea mult, dar voiam să vă prezint contextul. Vă mulțumesc pentru aceste două prezentări din care am putut afla unele detalii importante și acum aș începe cu o rundă de intervenții din partea coordonatorilor, dacă aceștia doresc să intervină. Apoi uh, sunt nenumărați, nenumărați colegi care și-au manifestat deja interesul uh, să ia cuvântul. Um, nu vă pot pune la dispoziție decât un minut și um, începem cu domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg și foarte probabil este și corect faptul că reprezentanții comisiei încearcă să ne prezinte în termeni cât mai măgulitori acest acord Uh, pentru acest lucru, însă cred că totul uh, ar fi trebuit să fie pregătit uh, mai bine, pentru că Parlamentul a fost surprins de vestea încheierii negocierilor pe marginea acestui acord, într-un sfârșit de, într-un weekend, dar eu cred că trebuie să privim acest acord cu Mercosur din două puncte de vedere. În primul rând, o perspectivă generală, a unui acord comercial care acoperă și alte domenii și, pe de altă parte, perspectiva uh, agriculturii și din acest punct de vedere este un acord dificil pentru că discutăm despre o regiune cu un imens potențial agricol unde există interese puternice din partea exportatorilor de bunuri uh, agricole înspre uh, Europa și din păcate, uh, produsele agricole sunt produsele principale de export care uh, pleacă din uh, țările Mercosur înspre Uniunea Europeană. Dacă schimbăm perspectiva, um, situația se schimbă, interesele noastre nu se limitează doar la domeniul agricol. Tocmai de aceea trebuie să ne plecăm cu atenție mai mare asupra produs, produselor agricole. Nu a spus nimic despre zahăr, în, uh, știți cât de mult s-au uh, redus prețuri, prețurile la, la zahăr în uh, Europa și apoi carnea de vită este o altă problemă majoră în relațiile noastre cu Mercosur și nu ne a nu ne spus absolut nimic în legătură cu aceste două produse atât de importante. Mulțumesc, domnul De Castro. Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, Domnule președinte, și desigur le mulțumesc uh, lui John Clark, expertul din DigiTrade și colegului său, după cum spunea mai devreme domnul Dorfman, acest acord ridică foarte multe probleme în ceea ce privește aspectele agricole. Domnul Clark a subliniat interesele defensive ale agriculturii, arătând cât de importante sunt acestea, mai importante decât interesele ofensive. Prin urmare, avem o îngrijorare care, așa cum s-a și arătat, vizează sectorul cărnii, carnea de pui, sectorul că, zahărului, precum și fructele și legumele și alte sectoare agricole. Ca tare, cred că ar trebui ar fi trebuit să fie implicat mai mult Parlamentul European. Au fost puține dezbateri, aceasta este una dintre puținele discuții pe care le-am organizat în Comisia pentru Agricultură pe această temă și noi am deplâns această neimplicare de plină a Parlamentului European. Într-un acord atât de important, într-un domeniu atât de amplu, care vizează atât de multe sectoare, în care uh, interesele noastre în materie de agricultură sunt în mod deosebit implicate. Sper așadar că măcar începând cu anul acesta să putem asista la o implicare reală a Parlamentului, a Comisiei noastre, pentru a înțelege mai bine și noi cum funcționează aceste negocieri și aceste acorduri. Begin Melon. Vă mulțumesc, doamna Melon. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Clark, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră scepticismul meu față de Mercosur nu, nu va dispărea și nu a dispărut. În primul rând pentru că eu cred că avem suficiente produse în Europa și nu cred că acestea pot fi înlocuite de produsele pe care le-am putea importa din uh, Mercosur. Um, în Europa producem uh, la un, nivel, la un nivel înalt din punctul de vedere al calității. Trebuie să respectăm tot felul de uh, reguli privind bunăstarea animalelor, când vine vorba de transportarea animalelor. Și acum, um, și a spus dumneavoastră că nu este vorba de, că, de o cantitate uh, prea mare, însă, din nou, um, sporim importurile înspre Uniunea Europeană și din nou se pune întrebarea cum reușim să argumentăm acest lucru în uh, fața agricultorilor. Eu sunt convins că nu există acum o majoritate în Parlamentul uh, European pentru acest acord. Ce se întâmplă dacă aceste contingente nu sunt uh, epuizate? Dacă ajungem să importăm 100 de tone și să nu se întâmplă și până la urmă contingentul respectiv nu este epuizat? Eu nu, eu la întrebarea asta aș dori în primul rând să primesc un, răsp- un răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Bito. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să adresez un număr maxim de întrebări într-un timp cât mai scurt, fiindcă știu că sunt multe reacțiile pe tema aceasta a Mercosur. Mai întâi, din punct de vedere formal. Am ascultat ce au avut de spus doi funcționari ai Comisiei Europene care, practic, s-au referit la faptul că lucrurile încep de mâine. Fără consultarea Parlamentului European sau a Consiliului, ar trebui să, să, să se procedeze democratic înainte să, ni, să, să fim puși în fața faptului împlinit. Apoi, în ceea ce privește problema uh, liberului, liberului schimb, de ce să ne încăpățânăm să facem din hrană o monedă de schimb ca și uh, sectorul informatic, ca și sectorul automobilelor și așa mai departe, câte vreme nu avem nevoie să importăm în Uniunea Europeană o mulțime de produse exportate de Mercosur pentru că noi înșine le putem realiza. Cât privește notorietatea și protecția, uh, protecția indicațiilor geografice și notorietatea produselor noastre, nu avem nevoie de Mercosur pentru notorietate. Coniacul o să fie întotdeauna coniac. Apoi, în ceea ce privește uh, soia, so, Mercosur va exporta soia cu uh, organisme modificate genetic asta în timp ce Uniunea Europeană s-a pronunțat clar împotriva acesteia. Apoi, nu avem nevoie de Mercosur pentru a denunța despăduririle ilegale din acea zonă. Oricum am făcut-o. Deci, iată, explicațiile dumneavoastră și închei uh, nu, nu ne satisfac și am fi preferat ca acest dosar să ne fie prezentat cu mai multă seriozitate și mai din timp. Vă mulțumesc, domnul David. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că am mari îndoieli vis-a-vis -vis de obligațiile asumate uh, aici și prezentate aici. Uh, pentru că știm cu toții care este poziția președintelui uh, Braziliei față de defrișare. El nu își dorește deloc protejarea pădurilor și nu pot închipui cum uh, sunt posibile controle eficiente a uh, contingentelor uh, importate în Uniunea Europeană, pentru că discutăm de un volum de importuri imens. Avantajele pe care ni le-ați prezentat apoi, eu nu cred că lucrurile sunt atât de pozitive. Cred că dacă am avea o perspectivă de ansamblu, um, în urma unui număr atât de mare de importuri, este posibil ca multe locuri de muncă să fie periclitate în Europa. Dacă ne-am deschide piața către Mercosur, pas cu pas, nu am face altceva decât să ne distrugem uh, producția uh, agricolă. Mulțumesc, domnul Cuzmiuc. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule director. În numele grupului meu politic doresc să um, îmi exprim neliniștile vis-a-vis de acest acord. Dumneavoastră ați spus că statele Mercosur sunt cele mai competitive pe plan internațional din punctul de vedere al produselor agricole. Acest lucru înseamnă că agricultorii europeni nu au nicio șansă în fața acestor competitori. Și acordul pe care ni l-ați prezentat nu conține garanțiile pe care ni le dorim. V-ați referit la aceste clauze de um, care ar trebui să garanteze stabilitatea pieței uh, europene. Eu mă tem că aceste clauze nu um, vor putea fi invocate și nu vor putea duce la efecte concrete atât de repede. V-ați referit și la alte acord, acorduri de liber schimb pe care le-am um, încheiat cu Japonia, cu Canada, cu Ucraina, Ucraina și acum discutăm despre acest acord cu Mercosur și mă întreb dacă a existat o evaluare în Comisia Europeană a efectului cumulativ a încheierii uh, tuturor acestor acorduri de liber uh, schimb. Nu, nu ne-a spus nimic în uh, intervenția dumneavoastră în acest punct de vedere. Apoi, uh, protecția mediului conjurător și bunăstarea animalelor. Eu cred că nu vom putea influența cu nimic Mercosurul din acest punct de vedere. Mulțumesc. Din partea GUE nu-l văd pe domnul Flanagan. V-aș propune atunci să avem o primă rundă de răspunsuri după întrebările coordonatorilor, după care o să trecem la următoarea rundă de întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund uh, la toate întrebările, la toate comentariile uh, dumneavoastră. În legătură cu anumite sectoare specifice față de care au fost exprimate îngrijorări, cum ar fi zahărul, de exemplu, contingentele pentru zahăr, contingentele pentru carne de vită, pe care le-am uh, adoptat pentru Mercosur, aș dori să vă spun că acest contingent pentru zahăr, de exemplu, nu aduce cu sine un volum nou, nu oferim nimic în plus acum uh, Mercosurului. Prin aceste negocieri nu am făcut decât să reducem uh, tariful uh, vamal pentru contingentul existent de 180 de tone, de exemplu. La carnea de vină, de, de vită, am limitat concesiile la mai puțin de 100.000 de tone de carne de vită, ceea ce reprezintă aproximativ 1,3% din producția de carne de vită europeană. Deci nu discutăm de o pondere majoră din producția europeană și în plus acest contingent uh, va intra în vigoare pe o perioadă de, șa- de șase ani. Va exista o, un tarif amal inițial de 7,4%. la uh, Există și o, o, există două categorii, carne de vită proaspătă și uh, congelată, urmă, uh, ultima categorie mm, având o calitate mai redusă, ceea ce înseamnă că nu, in, nu va intra într-o concurență directă cu uh, producătorii de carne de vită proaspătă uh, europeni. Din toate aceste motive, pe lângă faptul că există o clauză de salvgardare care poate fi invocată foarte repede, nu așa cum am auzit din partea unui eurodeputat mai înainte. Deci, din toate aceste motive, considerăm că piața va, va rămâne una echilibrată în aceste sectoare uh, sensibile și că nu va fi uh, destabilizată. Și vom efectua o evaluare a impactului cumulativ uh, a, a tuturor acordurilor de liber schimb pe care le-am uh, încheiat, vom evalua și impactul uh, Mercosur, acordului cu Mercosur și cel al acordului cu Japonia și a Brexitului, încă nu dispunem de acest studiu de impact, dar în prima jumătate a anului 2020 cred că acest studiu uh, va fi definitivat și, desigur, o să vă comunicăm concluziile noastre în momentul în care uh, dispunem de ele. Uh, s-a menționat pe scurt bunăstarea animalelor, după cum a spus și Matias. Există o dispoziție de care cere colaborarea în acest domeniu cu un obiectiv foarte clar de a îmbunătăți uh, bunăstarea animalelor în uh, statele Mercosur, mai ales pentru ca standardele de acolo să se apropie de standardele noastre extrem de avansate și pentru prima dată într-un acord de liber schimb există o condiție care trebuie să fie respectată în momentul în care sunt uh, exportate ouă din Mercosur. Pentru acestea nu, nu, vor fi, uh, nu vor exista tarife vamale, dar doar dacă sunt respectate aceleași standarde de calitate pentru găinile ouătoare, de exemplu, din Europa. Um, cineva a menționat soia uh, modificată genetic. Deja Uh, importăm soia din Brazilia, din, din Argentina, din uh, Statele Unite ale Americii, dar și din alte state. Um, o mare parte din această soia este soia modificată genetic, este adevărat. Și importurile de soia nu vor fi afectate de acest acord de, de liber schimb. Deja aceste importuri de soia um, au loc fără a fi, perceput, uh, fără a fi percepută nicio taxă vamală. Deci situația nu se va schimba din acest punct de vedere. Au existat uh, comentarii privind uh, despădurirea și după cum a precizat Matias, v-aș atrage atenția asupra capitolului cuprinzător dedicat dezvoltării durabile în acest acord unde este prevăzută o cooperare vis-a-vis -vis de uh, gestionarea durabilă a pădurilor, implementarea codurilor uh, silvicole internaționale, uh, simplificarea sistemului de gestionare a pădurilor. Um, Brazilia și-a luat angajamentul de a reîmpăduri un milion de hectare de pădure în fiecare an în următorul deceniu și există și uh, angajamente obligatorii în vederea protejării și, uh, pădurilor și uh, îmbunătățirii uh, situației acestora. Și îți dau cuvântul, Matias. Îți mulțumesc, John. Cred că ai răspuns la toate punctele și întrebările specifice. La ce aș dori eu să mă refer? Sunt îngrijorările manifestate față de procesul, procedura urmărită până acum, um, dorința ca Parlamentul European, Comisia dumneavoastră să poată să examineze, să controleze procedura. Sunt cu totul și totul de acord. Cred că acest acord poate fi examinat din toate punctele de vedere, în domeniul industrial, agri, agricol, mediul înconjurător și um, Așteptăm cu nerăbdare acest proces de uh, examinare și control democratic care urmează în Uniunea Europeană în vederea ratificării acestui acord. Știți că uh, acest proces începe prin uh, propunerea făcută de Comisie Consiliului și Parlamentului European și, după cum am spus, foarte probabil Uh, propunerea concretă va uh, sosi la Parlamentul European la începutul anului 2021 și până atunci vom respecta un grad um, înalt de transparență, așa cum am făcut-o în uh, procesul de negociere de până acum. am am, am publicat uh, rapoarte uh, preliminare privind uh, situația negocierilor, modul în care acestea progresează, am uh, stat la dispoziția Parlamentului European pentru orice întrebări pe care le-ați avut și cred că am, am garantat un uh, nivel înalt de transparență în, în procesul de negociere a acestui acord în comparație cu alte procese de negociere a altor uh, acorduri de liber schimb. Vom face public și calendarul etapelor următoare și așteptăm cu nerăbdare continuarea discuțiilor din această comisie, precum și din alte comisii ale Parlamentului European, care sunt sigur că vor fi interesate de acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem acum 31 de colegi care au dorit să ia cuvântul. V-aș ruga, în primul rând, dacă este posibil, să nu depășiți un, um, un minut Și vă întreb din nou dacă mai dorește și altcineva să mai ia cuvântul, pentru că dacă nu, aș uh, închide lista vorbitorilor. Oh, foarte bine, am închis această listă. Domnul Huite are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin uh, schimburile comerciale și nu cred că protecționismul ar fi uh, în favoarea agricultorilor europeni. Însă foarte este important să avem acordul de liber schimb uh, echilibrate. Și aș dori să vă întreb, există un uh, troc între sectorul uh, agricol și alte sectoare, nu știu, cel al construcțiilor de mașini, de exemplu, sau a serviciilor. Și, și apoi, Um, este foarte dificil să explicăm agricultorilor europeni că trebuie să respecte uh, standarde uh, diferite. Și apoi aș dori să mă refer și la acest uh, efect cumulativ a tuturor acestor acorduri de liber schimb. Mecanismul de salvgardare. Puteți să ne dați mai multe detalii despre cum va funcționa? și oare nu vom ezita să recurgem la aceste clauze de salvgardare pentru că ne temem de consecințele politice și, în ultimul rând, cum sunt cheltuiți uh, banii, miliardele de euro, care sunt criteriile care sunt respectate? Creo în el libre comercio. Por eso... Eu cred în comerțul uh, liber, uh, în liberul schimb. Iată de ce cred că nu trebuie să facem să plătească uh, sectorul agricol și de creștere animale pentru beneficii în alte părți Mercosur ar putea fi o veste bună pentru, um, pentru sectoare strategice cum ar fi vinul și uleiul de măsline și pentru garantarea respectării indicațiilor geografice, dar mă îngrijorează și viitorul mierii, uh, fructelor citrice și zahărului și um, uh, efectele asupra crescătorilor de animale sau uh, Uh, asupra industriei de carne de vită. Aceste sectoare uh, se confruntă cu o campanie de uh, negativă împotriva car- cărnii de vită. Nu putem să lăsăm precăscătorii de animale de izbeliște și nu putem să permitem ca ei să fie victimele unui acord de pe urma căruia uh, Uh, câștigă alții, trebuie să câștige toată lumea. Deci haideți să le protejăm interesele. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Kollegin Aguilera. Mulțumesc, doamna Aguilera. Sí, eh... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, celor doi membri ai comisiei pentru intervențiile lor. Vreau să vă spun că nici eu nu am sentimente protecționiste la nivel comercial, dar este important faptul că acest acord a fost contestat încă din capul locului, fiindcă este foarte greu să le explici fermierilor europeni cum să concureze cu um, o producție agricolă total diferită și uh, sper că um, se va întâmpla cu acest acord, trebuie să se garanteze reciprocitatea și aceasta să fie complet. Există sectoare sensibile, așa cum a spus domnul Clark, uh, cum ar fi orezul și fructele citrice și uh, uh, sucul. Și aici uh, agricultorii din Valencia au uh, suferit foarte mult Uh, și uh, carnea de vită. Ați vorbit despre asta. La... Trebuie să există o evaluare a impactului. De ce nu s-a făcut acest lucru înainte și de ce nu știm care sunt datele uh, din acest domeniu? Pentru că altfel poate și măsurile au fost, ar fi fost altele. Mulțumesc. Noichel. Mulțumesc, doamna Noichel. Vă mulțumesc. Nu am foarte mult timp la dispoziție, deci voi încerca să fiu cât mai succintă. Și anume, nu aș dori să vă prezint doar perspectiva agricultorilor, ci o perspectivă din partea întregii societăți. În acordul Mercosur nu este prevăzut niciun mecanism de a impune anumite sancțiuni, ci bo, un mecanism de soluționare a posibilelor litigii care ar putea să apară, ceea ce înseamnă că Bolsonaro va avea mână liberă să facă de fapt ceea ce își dorește și uh, nu putem să permitem, de exemplu, nerespectarea drepturilor omului. Și mă refer la situația pădurii. A spus că pădurea ar fi uh, protejată, însă în documentele pe care uh, le-ați uh, publicat <laughs> se spune foarte clar că vor fi uh, respectate va fi respectat cadrul legislativ de gestionare a pădurilor din uh, țara respectivă. Astfel, Uh, în uh, Brazilia, de exemplu, în loc de 5 hectare, pe viitor vor putea fi um, defrișate do- până la 20 de hectare în anumite zone, pentru că s-a schimbat legislația uh, internă, pentru că, după cum am spus, e, va fi relevant cadrul legislativ din Brazilia sau din celelalte state din Mercosur și nu ceea ce se prevede în acordul respectiv, deci este o problemă. Ja, danke. Uh... Doamna Wiener, vă mulțumesc. Uh, mă bucură faptul că există o recunoaștere a normelor de uh, producere a autoturismelor. Uh, din păcate, asemenea norme, aceleași norme când vine vorba de creșterea și de transportarea animalelor, nu sunt respectate în statele Mercosur. Și aș avea o întrebare. Este adevărat că dacă aceste norme nu sunt uh, respectate, singurul uh, instrument de care dispune Uniunea Europeană este să convoace reuniunea unui uh, comitet, unui comisii care să discute problema respectivă și să publice la sfârșitul acestor discuții concluziile despre ce nu merge bine. Mulțumesc. merci. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc reprezentanților comisiei. Vă mărturisesc că rămân îngrijorată ca și agricultorii europeni. De ce suntem îngrijorați? Pentru că într-o serie întreagă de sectoare agricole sensibile, concesiile cantitative și tarifare eh, s-au acordat aceste concesii importante, tarifare, care s-au eh, adăugat eh, concesiilor făcute în cadrul OMC. Se tot vorbește de clauze de salvgardare și clauze de o nouă generație. Ne puteți da mai multe detalii și în cazul în care ar fi destabilizată piața europeană, care ar fi eficiența acestor clauze de salvgardare? Mai mult, câteva state membre au anunțat deja că nu doresc să semneze acest acord. De asemenea, parlamentele naționale ale unor state membre au anunțat acest lucru. V-aș întreba, își propune Comisia să demare sau să propună o aplicare provizorie a acordului în acest caz? Mulțumesc. Rope. Mulțumesc, domnul Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, man. Mulțumesc, domnule președinte. Pur și simplu nu înțeleg de ce ar trebui să transportăm produse agricole uh, exact aceleași ca, ca și cele care se produc în Uniunea Europeană, de ce să le transportăm din țările Mercosur? Vorbim uh, într-una de schimbările climatice. Păi le înrăutățim cu acest transport al uh, alimentelor. Care vor fi avantajele celor de pe lanțul alimentar? Vorbiți de economii de 4 miliarde de euro din uh, tarifele comerciale. Deci poate că, într-adevăr, comercianții vor avea de câștigat, dar ce o să aibă de câștigat agricultorii? Mulțumesc. Doamna Aguilar. Gracias. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule sunt domnule Clark. Uh, când vorbeați despre perspectiva economică a acordului Mercosur pentru agricultorii spanioli, uh, păreau lucrurile roz, dar nu este așa, după părerea mea. Mesajul pe care îl transmitem fermierilor europeni sunt contradictorii. Există foarte multe standarde și exigențe pentru producătorii europeni și foarte multe flexibilitate pentru produsele importate. Uh, de pildă, uh, portocalele care au venit uh, din portul de Rotterdam sau din, um, din um, Africa de Sud au făcut praf portocalele spaniole. Și aceste întrebări și îngrijorări ar trebui totuși să găsească un răspuns, uh, fiindcă nu s-a întâmplat până acum. Când va fi publicat raportul privind impactul pe care ar avea acordul Mercosur asupra agriculturii europene? De unde o să iasă uh, fondurile pentru acei agricultori care vor fi afectați, foarte afectați de acest acord Mercosur? Cum se va pune în aplicare Uh, entitatea unică pentru ca aceste sectoare, cum ar fi uleiul de măsline și vinul, să poată exporta cu garanții minime unui bloc comercial foarte fragmentat și, nu în ultimul rând, care ar fi exigențele pentru agricultorii europeni care vor fi, care, uh, vor fi afectați negativ de acest acord pe care trebuie să le respecte aceștia. Vă mulțumesc. Usu. Grazie, președinte. Domnul Iaruso, mulțumesc, domnule președinte. Voiam să atrag atenția asupra două chestiuni importante și urgente. Mai întâi, în ce privește uh, indicațiile geografice, fundamentală pentru Italia și pentru Europa. Considerăm că Compromisul privind perioada de tranziție prezintă niște riscuri. În cazul Prosecco și în cazul Parmezanului vorbim de pe o perioadă de 5 până la 7 ani pentru aceia care încă produc uh, imitații ale acestor uh, produse. E o perioadă prea lungă care riscă să facă să mm, producătorii noștri să-și piardă o parte din uh, piață. Am dorit ca perioada de tranziție să fie scurtată. În ceea ce privește acordul acesta cu Mercosur și deschiderea pentru piața cărnii. Avem îngrijorări în legătură cu uh, uh regulile SPS. Capacitatea efectivă de control din partea autorităților braziliene, din partea autorităților braziliene, deci ne îngrijorează și am vrea să, fac, să se facă presiune asupra guvernului, nu numai pentru problema pădurilor amazoniene, ci și în ce privește uh, combaterea corupției și uh, a funcționarilor din aceste autorități pentru a se menține standardele înalte europene, fără de care uh, s-ar putea compromite siguranța cetățenilor noștri și ar fi și o concurență neloială față de producătorii noștri. Colegă Iurgel. Domnul Iurgel. Panie Przewodniczący, mówił Pan 28 czerwca, podpisano Mulțumesc. S-a, s-a semnat uh, în, uh, la sfârșitul lui iunie acest acord politic în baza căruia demarează niște negocieri care vor dura 2 ani. S-au făcut uh, concesii în ceea ce privește carnea de vită. Din câte înțeleg eu, aceste concesii nu erau prevăzute inițial. Apoi, Comisia a propus de asemenea niște clauze de salvgardare bilaterale, specifice anumitor sectoare. Apoi, oferind o serie întreagă de concesii, mai ales în ce privește carnea de pui și de vită. Comisia a ținut seama și de posibilele consecințe negative ale unui Brexit fără acord atunci când a oferit aceste concesii. Apoi, câte state membre ar uh, fi de, uh, în măsură să accepte textul acordului? Știe Comisia câte sunt aceste state membre? Mulțumesc! Danke, uh, colegi Le Breton. Mulțumesc și acum domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Clark, ați încercat să fiți uh, împăciuitor și să ne vorbiți de niște mecanisme de salvgardare și de tarife și de contingente limitate, însă agricultorii noștri sunt foarte îngrijorați. Acum câteva zile, sindicatele care reprezintă agricultorii ne-au confirmat aceste îngrijorări. În 5 iulie 2019 am primit un document care vorbește de cifre înspăimântătoare. Ce ne-am angajat noi să oferim în plus reprezintă 99 de milioane de tone de carne de vită pe an, 180 de milioane de tone de carne de pui, 180 de milioane de tone de zahăr cu uh, taxe zero și 650 de mii de tone de etanol pe an. Iată, cifrele vorbesc de la sine și mă tem dacă adevărul nu a fost fără să vrea dezvăluit de uh, domnul uh, Thomson, uh, care ne-a spus că uh, acest acord a fost extrem de interesant pentru produsele industriale, poate mai puțin decât uh, pentru produsele, mai, poate mai mult decât pentru produsele agricole. Și domnul Hogan însuși a spus că acest acord nu putea fi interesant pentru toate sectoarele. Mulțumesc. Un Mulțumesc, nu știu, a existat o, o, pro, a existat o problemă de interpretare? Doamna Viner, se pare că există un, o problemă cu volumul uh, din cabina germană. Dan, uh, kommt der Domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ehm, în prezentările la care am asistat eh, a fost lăudat acest acord, eh, se ține seama de schimbarea eh, climatică, există și un mecanism de soluționare a litigiilor și așa mai departe. Și vedem ce se întâmplă acum cu pădurea amazoniană care arde. Ehm, aș dori să vă întreb dacă înțelegeți faptul că acest acord uh, și ratificarea lui va depinde de modul în care este perceput în general de către uh, societate până la urmă. Domnul Olecas. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de eurodeputat nou, îmi mențin convingerea că Comisia a pornit cu intenții bune la acest demers. Tocmai de aceea cred că ne-a și prezentat așa de frumos acest acord. Însă, atunci când am vorbit cu agricultorii, ei mi-au spus că anumite sectoare au fost pur și simplu sacrificate în avantajul altora. De exemplu, s-a s-au sacrificat anumite sectoare din uh, creșterea animalelor, de exemplu, în favoarea ciocolatei sau al altor produse de acest gen, dulciuri. Știm cu toții că prevenția este mai bună decât vindecarea și de aceea vă întreb care sunt măsurile de prevenire pe care le-ați avut în vedere în acest acord pentru a ne asigura că nu ne pomenim inundați de produse de import ca să putem să uh, liniștim fermierii noștri. Să-i liniștim. Mulțumesc, domnul Rusen. Rusen, sorry. Dank u wel, voorzitter. Um, ik ben absoluut niet tegen handel. Ehm. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă pronunț în favoarea unor condiții egale și mă refer în mod punctual la capitolele 6 și 14, bunăstarea animalelor și durabilitatea. Sunt chestiunile care ne interesează cel mai mult. Apoi se mai vorbește și de schimb de informații, de cooperare și așa mai departe. Însă după cum ne spune Comisia, cam acest acord cu Mercosur este un acord campion din punctul de vedere al promovării regulilor de protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe. Ce frumos sună toate cuvintele astea, dar ne poate spune Comisia trei reguli prin care, datorită acordului cu țările Mercosur, ne vom afla în sfârșit în situația în care aceste țări, în mod concret, să își schimbe modul de producție în bine din punctul de vedere al protecției animalelor și al uh, bunăstării uh, și al uh, regulilor de mediu. Mulțumesc, doamna Pietri. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi și eu la cele spuse de colegul, colegul din țările de jos. Eu sunt în favoarea acordurilor de liber schimb atâta vreme cât acestea sunt echilibrate și e nevoie de o analiză de impact pentru asta. Ați avut în vedere o analiză de impact pentru întreaga piață? Și acum a doua întrebare și pornesc tot de la o întrebare a domnului Iar. În ce privește despăduririle, domnul Timmermans a vorbit despre un capitol privind clima în acordul acesta. Pentru fiecare oră, în fiecare oră arde în momentul de față, uh, arde câte un teren de fotbal de pădure. Cum o să schimbe toate aceste lucruri acordul de față? Le vom bloca exporturile? Le vom fi în situația de a le gestiona piața? Ce facem? Mulțumesc, domnul Buda. Te mulțumesc, domnilor experți. Să știți că nu ne luăm informațiile doar din presă, ci discutăm foarte mult cu fermierii. Și aceștia, pe bună dreptate, sunt extrem de îngrijorați de faptul că, pe de o parte, avem de a face cu o reducere a bugetului pentru politica agricolă comună, pe de altă parte, avem o serie de acorduri comerciale care, în mod cert, vor avea uh, efecte cumulative. Și își pun pe bună dreptate întrebarea, ori să mai pot uh, vor rezista pe piață mai, mai târziu, pentru că discutăm de ceea ce înseamnă standardele de cost pe unitatea de produs. Cu cât produce kilogramul de carne fermierul din uh, Mercosur, care nu are niciun fel de limitare în ceea ce înseamnă utilizarea pesticidelor, uh, uh, hormon de creștere și alte produse, și pe de altă parte, în uh, Uniunea Europeană avem tot felul de limitări. Despre asta vorbim. Doi, domnilor experți există un studiu al centrului de cercetare care ne spune că impactul va fi de șapte miliarde de euro pierderi pentru fermierii din uniunea europeană. dumneavoastră veniți doar cu miliard. ce faceți cu diferența? mulțumesc. Vielen Dank. Äh, ich nehme jetzt noch den Kollegen Dessert dran, dann machen wir eine Antwortrunde und wir sehen. Vă mulțumesc. Cred că ar fi o idee bună să avem acum o rundă de răspunsuri și apoi să vedem dacă o să mai avem uh, timp pentru următoarea, eventual, și o altă rundă de, de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc și colegilor de la comisie pentru că au venit să ne mai lămurească puțin, însă de liniștit nu suntem foarte liniștiți, pentru că nu dispunem de elementele necesare care să ne permită să evaluăm condițiile așa încât să putem verifica modul de producție din aceste țări. Spuneați mai devreme că condițiile de producție vor evolua în această țară datorită acestui acord. Dar mediul cu care se confruntă în prezent, mediul de reglementare cu care se confruntă în prezent uh, uh, agricultorii noștri, crescătorii noștri de animale, um, îi obligă să le respecte. Nu știm însă ce se întâmplă de partea cealaltă, așa că aveți instrumente prin care să putem verifica condițiile lor de producție înainte de a aduce pe continentul nostru produse care nu respectă regulile Uniunii Europene? Da. Hai Vă mulțumesc, domnule Clark, domnule Iorgen, să ne aveți cuvântul. <clears throat> Again, uh, let, let me um, start by, by uh, recognizing that... Mulțumesc. Vreau să încep prin a recunoaște că în multe sectoare agricultorii europeni sunt îngrijorați de acest acord. Și avem cu toții datoria și responsabilitatea de a le spune celor din comunitatea agricultorilor care sunt datele problemei. Suntem în măsură acum să vă spunem care sunt detaliile acestui acord, toate detaliile. Și cred că n-ar fi și nouă și ar fi și dumneavoastră de folos să se explice comunității agricultorilor și comunității agroalimentare în general cum stau lucrurile arătându-li se clar că nu este sacrificată comunitatea fermierilor în favoarea altor sectoare, cum ar fi sectorul produselor industriale. Nici pe departe, după cum am încercat să explic, se pare fără succes, a trebuit să facem concesii, dar asta nu înseamnă că am cedat, nu înseamnă că am sacrificat sectorul agricol. Am oferit niște concesii țărilor Mercosur, care lor li s-au părut extrem de atrăgătoare, menținând echilibrul în sectoarele din Uniunea Europeană. Acum câteva alte răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Acele șapte miliarde de euro de care vorbeați puțin mai devreme, nu știm de unde vine cifra aceasta, nu vine de la Centrul Comun de Cercetare, este o cifră care a apărut în presă și care nu are nicio bază factuală. Deci, pur și simplu, nu m-aș opri deloc asupra acestei cifre care este fictive, care este fictivă. A, doua întrebare se referea la o evaluare a impactului cumulativ. De ce nu s-a actualizat deja această evaluare? Am făcut acum doi ani această evaluare și în acea evaluare am uh, vorbit de un scenariu ipotetic de liberalizare cu țările Mercosur. Și s-a văzut că ar fi foarte avantajos pentru sectorul produselor lactate, dar foarte dezavantajos pentru sectorul cărnii de vită. Asta pentru a justifica faptul că nu am liberalizat carnea de vită în acest acord, ci am liberalizat doar în mod finit și controlat cotele tarifare. De la sfârșitul lui iulie avem în sfârșit rezultatele finale ale acordului Mercosur. Abia acum dispunem deci de cifre astfel încât să putem face o actualizare a acelei valori de impact urmează în lunile ce vin. Însă, în același timp, în momentul de față, nu știm care va fi impactul Brexit. Deci, a, actualizarea acestei uh, a, evaluări care va acoperi toate sectoare, sectoarele și vita și puiul și așa mai departe, va trebui să țină seama și de posibilul impact al Brexit asupra sectoarelor acestora. Tocmai de aceea am lăsat această actualizare undeva pentru 2020. Și asta va da Parlamentului timp să analizeze acest text și să îl includă în dezbaterile sale. S-a vorbit de asemenea despre uh, salvgardare, mecanismul de salvgardare cuprins în acest acord. E un mecanism eficient pe care Uniunea Europeană n-ar trebui să ezite să-l folosească în cazul în care acest lucru e justificat de împrejurări. Am și explicat acest lucru. S-a declanșat uh, un uh, mecanism de salvgardare pe marginea orezului pentru a evita importurile din uh, Cambodgia și Myanmar. Deci, iată, s-a putut. Aceste mecanisme de salvgardare au funcționat în acordul cu Mercosur avem un astfel de mecanism de salvgardare care se poate activa extrem de rapid, poate funcționa acest mecanism până la 4 ani, iar durata instrumentului este de 18 ani. Prin urmare, avem timp îndeajuns pentru punere în aplicare. Deci dacă împrejurările o vor cere, dacă vom asista la uh, un import uh, păgubitor sau dacă există doar amenințarea unei perturbări a pieței, se poate declanșa acest mecanism de salvgardare. Apoi revenind la problema despăduririlor. Așa este, doamna Noichel cred că a spus că capitolul privind dezvoltarea durabilă nu intră în mecanismul, sub incidența mecanismului de soluționare a litigilor din acest acord de liber schimb, ceea ce este, din, punct de, din punctul nostru de vedere, bine. Nu considerăm că trebuie să avem politici coercitive la nivelul Uniunii Europene, ci bazate pe cooperare, pe stimulente și așa mai departe. Astea s-au dovedit întotdeauna mai eficiente decât abordarea americană cu biciu și cu sancțiunile. Dacă am avea un astfel de capitol, prietenii noștri nu ar n-ar fi semnat deloc un, acest, un astfel de acord. Pentru că el conține uh, angajamente și ținte extrem de ambițioase. Dacă până la urmă ele vor putea fi atinse, e altă discuție. Dar avem mai multe, mai multe pârghii de schimbări clima, în materie de schimbări climatice, de climă și așa mai departe, în felul acesta, cu acest acord, decât dacă el n-ar fi existat. Apoi s-a vorbit și de bunăstarea animalelor și le-aș reaminti colegilor că deja, cu sau fără acord de liber schimb, regulile europene în materie de transport al animalelor și de um, sacrificarea animalelor uh, sunt supuse acestor reguli. Deci, în momentul de față, uh, Mercosur, ca și orice altă țară din lume, trebuie să respecte standardele Uniunii Europene în materie de transport al animalelor din sau către Uniunea Europeană, precum și standardele europene în materie de sacrificare. S-a vorbit despre indicațiile geografice pentru Prosecco și pentru uh, parmezan, pentru parmigiano reggiano. arătându-se că perioada de tranziție pentru producătorii din țările Mercosur e prea lungă, cred că trebuie să mulțumim uh, cerului că avem reguli, pentru că aceste produse se uh, imită pe piața Mercosur de multă vreme deja. Și e un lucru foarte bun că nu mai lăsăm țările Mercosur să-și producă aceste produse sub numele, numele uh, italian pentru totdeauna. Aveau totuși nevoie de o perioadă de tranziție pentru, în, înainte de a-și schimba numele de pe etichetă. În ce privește calitatea controalelor aplicată de Brazilia pentru produ produce, <clears throat> producția și exportul de carne. Un coleg de la DG Sante vă va prezenta situația cu privire la sistemul de control din Brazilia. Și cred că răspunsul la aceste întrebări e mai potrivit să vi le dea, să vi dea colegul de la DG Sante decât mine. Mulțumesc câteva observații suplimentare. Mai întâi, primul lucru pe care voiam să-l spun este că nu se pune problema sacrificării așa simpliste, mercantiliste a intereselor Uniunii Europene pentru interese economice de altă natură. Interesele agricole să fie sacrificate pentru alte interese economice. Am implicat Parlamentul European în întregul proces de negociere și suntem extrem de atenți să ne asigurăm că rezultatul este echilibrat, că sunt uh, și niște concesii, dar mai ales câștiguri uh, la, în toate domeniile și putem din nou să venim în fața dumneavoastră și în fața oricui al cuiva pentru a apăra modul în care am lucrat la acest acord. Apoi, în al doilea rând, referitor la actualizarea evaluării de impact. Și acesta e un subiect foarte important. După cum știți, am realizat o evaluare de impact uh, a durabil, al durabilității și finalizăm lucrarea, lucrul la raportul interimar pe marginea acesteia. Acest raport se va publica la începutul lunii octombrie, iar constatările cuprinse acolo cu siguranță vor alimenta și alte dezbatere aici în Parlamentul European. A treia întrebare la care voiam să răspund, care este Uh, sprijinul pe care îl dau statele membre acestui acord și ce facem cu uh, aplicarea provizorie. În Consiliu sprijinul este foarte puternic, uh, există chiar unanimitate, toate statele membre au susținut rezultatul negocierilor, admițând în același timp că sunt și provocări, așa cum se întâmplă în toate negocierile, nu întotdeauna e ușor să explici, să oferi informații pertinente părților interesate sau parlamentelor naționale pentru dezbaterea care are loc la nivel național. Cât privește o aplicare provizorie, știți că aceasta este o decizie pe care Consiliul trebuie să o ia, nu Comisia. Dacă va dori Consiliul să meargă pe această cale a aplicării provizoriei vom analiza această posibilitate, cu siguranță. Ca și în alte acorduri de liber schimb încheiate de-a lungul timpului și care au făcut și ele obiectul unei aplicări provizorii. Cât privește parlamentele naționale, ce facem la capitolul acesta? Mai întâi, de toate, colaborăm cu reprezentanții naționali din Consiliu și de aici. Răspundem la solicitările de informații, participăm la discuții cu reprezentanții parlamentelor naționale, dar întâi de toate e o chestiune care ține de responsabilitatea statelor membre. Noi le dăm ajutor. Dacă vă uitați peste website-ul nostru, actualizăm în permanență informațiile privitoare la acest acord. Avem uh, fact sheet-uri care explică ce se întâmplă. O mulțime de documente care arată care sunt subiectele cele mai fierbinți pentru fiecare țară. Mulțumesc! Începem cu următoarea rundă de întrebări. Are cuvântul domnul Katainen. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc reprezentanților comisiei. Imaginea de ansamblu este o imagine importantă, iar acordul cu țările Mercosur oferă numeroase oportunități de export. Însă, siguranța alimentară nu este un lucru care se poate vinde nici măcar în numele liberului schimb. Națiunile Unite au cerut să existe reguli clare în ce privește rezistența antimicrobiană, arătând că acestea trebuie să facă parte din orice acord de liber schimb. Așadar, cum vom proteja noi uh, drepturile cetățenilor europeni de a beneficia de alimente sigure. Sunteți convinși că regulile în materie de AMR sunt la nivel european? Care sunt regulile AMR de rezistență antimicrobiană din aceste țări și sunt ele compatibile cu cele europene? Muito obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Este normal să se spună că un acord e făcut uh, când ambele părți se ridică la aplaude. Noi uh, asistăm acum la un acord care este o mare reformă uh, în comerțul în liberul schimb, dar o reformă complexă. Mercosur își exprimă niște îndoieli și unele state membre în Europa și exprimă și ele îndoieli, dar este clar că trebuie să se întrebe Comisia. Chiar și cu aceste îndoieli, credeți că trebuie să meargă mai departe acest acord? Întrebarea de un milion de euro, dar nu o să adresez această întrebare, ci vreau să cer Comisiei să se publice și să fie informat Parlamentul European. Eu acum am sosit dar să, se știe care sunt îndoielile care sunt ridicate în ceea ce privește sectorul agricol cu impactul Brexitului, cu reforma PAC-ului. Aceste îndoieli sunt legitime și rog Comisia să își continue treaba și să facă în așa fel încât, încă o dată, să ne mai întâlnim cu reprezentanții de la Comisie, cu experții care să ne care, care să ne explice foarte clar acest acord, fiindcă nu pot să subziste îndoieli uh, la nivel uh, tehnic. Uh, domnul Friționova, sper că... Doamna Friționova, mulțumesc. Mulțumesc. Eu poate sunt în minoritate astăzi, dar uh, cred că acest acord este bun, uh, eu îl sprijin și liberalizarea unor uh, produse permite și dezvoltarea în Uniunea Europeană. E drept că unii colegi și-au exprimat îngrijorări, dar dacă avem garanții bune în sectoare mai sensibile, cum ar fi cel al cărnii de vită sau alte sectoare care au fost menționate, Cred că rezultatul ar trebui să fie pozitiv, uh, dar mai rămâne o problemă, așa anume că agricultorii și uh, producătorii europeni uh, trebuie să, se beneficieze condiții egale și ei trebuie să facem tot ce putem pentru a elimina barierele administrative și piedicile existente. Trebuie să lucrăm cu acele țări unde povara administrativă este prea ridicată pentru a le aduce la nivel cu celelalte. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult uh, asupra eliminării picilor bi- birocratice. Mulțumesc, domnul Bogovici. Mulțumesc. Cu toții știm că liberul schimb are efecte pozitive, dar uh, avem mulți uh, fermieri îngrijorați și unele parlamente naționale se arată și ele sceptice cu privire la acest acord. Acum se uh, întâlnesc președinții cu Trump, de pildă, și uh, ajung la un acord uh, prin care se spune că exporturile soia vor fi direcționate către vor fi redirecționate și înlocuite cu exportul de mașini să zicem. Lumea este complexă, trebuie să vedem care este perspectiva generală și care sunt efectele cumulative ale acestor acorduri. 1% s-ar putea să, să nu fie prea mult, un procent prea mare, dar de fapt 1% în termen real poate să însemne o um, majorarea prețurilor cu 20%. Deci trebuie să avem prețuri foarte clare și să vedem ce impact va avea Brexitul, de pildă. Avem unele țări care importă sau exportă mult uh, Uniunea Europeană, deci aș vrea să avem un raport uh, foarte amănunțit privind um, latura de uh, sustenabilitate. Domnul Pocancini. Tutti noi ele... Vă mulțumesc, domnule președinte. Toți eurodeputații prezenți în această sală reprezentăm un interes public și anume Um, interes, interesele sectorului agroalimentar și toți uh, agricultorii din Europa se împotrivesc acestui acord, recurgând la argumente diferite. La fel se întâmplă și cu asociațiile de mediu, asociațiile care apără drepturile consumatorilor. Și ce aș dori să întreb uh, Comisia în acest context sunt următoarele. Care sunt uh, interesele apărate de Uh, Comisia Europeană, dincolo de cele ale industriei germane uh, producătoare de mașini. Domnul Christensen. Dansk. som udgangspunkt så er jeg meget positiv over for øh, EU indgår... Øh... Vă mulțumesc. O să vorbesc în limba daneză. Pentru mine este un lucru pozitiv uh, încheierea de acordul de liber schimb ambițioase de către Uniunea Europeană cu, alt, cu alți parteneri. Însă, partenerii noștri, inclusiv statele din Mercosur, trebuie să respecte aceleași uh, standarde din punctul de vedere al pesticidelor, transportului animalelor vii, emisiile de dioxid de carbon și așa mai departe. Nu putem să riscăm să permitem să ajungă pe piața europeană produse care au fost obținute respectându-se standarde mai uh, reduse decât cele din Europa. Am vizitat de mai multe ori uh, Brazilia și am putut să văd cu ochii mei că normele de acolo sunt uh, îndepărtate încă de cele care există în Uniunea Europeană. Drept urmare, cum ne poate garanta Comisia Europeană că aceleași standarde vor fi respectate și în statele respective și care ar fi uh, tipul de controle cu adevărat independente din acest punct de vedere? Mulțumesc, doamna Dodds. Thank you. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumesc colegilor de la Comisie pentru prezentările făcute um, Ehm, sigur, mă plec eh, în fața cunoștințelor dumneavoastră privind ehm, acordurile comerciale și experiența și mă plec în fața experienței dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb două lucruri. Mulți dintre noi cred că ehm, dezastrul eh, actual eh, din Brazilia și incendiile din pădurea amazoniană au fost cauzate de faptul că cei care ardeau pădurile pentru a elibera terenul uh, au, uh, acestora le-a fost dat apă la moară prin astfel de acorduri ca Mercosur. Credeți că așa stau lucrurile, dat fiindcă între 2001-2018 53,8 uh, milioane de hectare de pădure au dispărut în uh, Brazilia. Deci de trei ori e dimensiunea Regatului Unit. Dacă așa stau lucrurile, atunci ce putem să facem noi pentru a ne asigura că protejăm plămânii lumii? Și în al doilea lucru, indiferent cum zugrăviți dumneavoastră lucrurile și le-ați zugrăvit foarte frumos uh, astăzi foarte mulți uh, fermieri cred că prețul la carne de vită va scădea, fiindcă nu vor putea concura cu uh, uh, carnea de vită din Brazilia, cu producția de acolo, la scara la care este acolo. Și nu este suficient să le dăm, să le dăm bani, e compensație, despăgubiri, că nu fac nimic. Avem nevoie de o agricultură care să înflorească în Europa. Vă mulțumesc și v-aș ruga să respectați timpul acordat. Doamna Mortimer. Mulțumesc. Sunt sigură că volumul de muncă din fața comisiei a fost uh, unul imens. Însă mă întreb dacă ce se va întâmpla pentru a merge înainte, pentru că atmosfera și sentimentul în rândul agricultorilor din Germania este, sunt cu totul și cu totul dezastroase, pentru că li se impun tot timpul noi uh, Uh, cerințe noi, obligații pentru a respecta mediul conjurător și așa mai departe. Și aș dori să mă refer la uh, principiul uh, precauționar. Va fi respectat acesta în statele Mercosur? Și apoi, înainte ca eu să devin euro, eurodeputată, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care se cere ca acordurile de liber schimb să fie încheiate pe viitor doar dacă există acelea standarde privind bunăstarea animalelor, um, uh, protecția mediului înconjurător și um, uh, aceleași condiții de muncă. Vor fi respectate acestea sau nu? Domnul Ristov. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă pun o întrebare privind uh, importul de miere apicultorii europeni eh, își manifestă îngrijorări în ceea ce privește constrângerile ehm, care decurg din eh, standardele agricole și producția agricolă și ehm, apicultorii eh, în Bulgaria și-au manifestat aceste îngrijorări. Anul trecut, Uniunea Europeană a produs 230.000 de, de tone de Uh, tone de miere, iar în Mercosur 140 de uh, mii de tone de miere. Și uh, aceste, această miere ar putea fi vândută fără taxe în Europa dacă s-ar plini acest acord, dar prețul de producție în Mercosur este mult mai mic decât în Bulgaria. Ce instrumente prevede Uniunea Europeană? Comisia, în cadrul unei presiuni puternice din partea Mercosur, o presiune care va sosi destul de uh, rapid și cum uh, vor putea fi, fi pus în aplicare aceste instrumente și ce propune Comisia. Vă mulțumesc. Doamna Șoidrova. Já uh, vaše... Mulțum... Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc pentru răspunsuri și uh, v-am urmărit cu atenție. Dumneavoastră vorbiți despre limitarea riscurilor și consecințelor asupra sectorului agricol și uh, acest acord poate să fie pozitiv uh, pentru comerț, dar eu vreau să vă spun că pentru agricultori, pentru crescătorii de animale, acest acord va fi îngrozitor. Și eu vă întreb dacă dumneavoastră sunteți gata să-i despăgubiți pe acești oameni, să le oferiți compensații, fiindcă uh, Mă gândesc acum la uh, cei care cultivă sfeclă de zahăr uh, sau crescătorii de animale din sectorul bovinelor care vor suferi consecințe grave. Apoi, uh, focul, uh, incendiile din uh, Amazon. Vedem în fiecare minut uh, arde un hectar din pădurea amazoniană și noi asistăm la asta. Iar eu nu pot să sprijin un acord într-o situație în care uh, președintele Bolsonaro refuză să facă uh, ceva în, uh, în fața acestei tragedii. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Um, aș dori să mă adresez uh, colegilor care sunt neliniștiți. Suntem încă la lista vorbitorilor uh, dinainte de a o fi închis. Doamna Ricci are acum cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. S-a făcut referire la asistența financiară pentru sectorul uh, cărnii de vită. Pe mine mă îngrijorează uh, fermele mici uh, cu um, um, bovine de, cu, cu cirez de rasă. A, aș vrea să știu ce fel de asistență financiară va fi pusă la dispoziția lor și prin ce instrumente pentru a ne asigura că aceste cirezi de rasă, de, cu vechime de generații, nu vor fi pierduse, pierdute. Și vreau să vă pun o întrebare și cu privire la aspectul social. Uh, al acestui acord. Domnul Bolsonaro uh, a făcut promisiuni în campanie de a pune capăt oricărei forme de activism și de a permite guvernului să supravegheze și să monitorizeze acțiunile organizațiilor și ONG-urilor internaționale. Care, care ce uh, va face Comisia Europeană pentru a ține cont de aceste promisiuni și pentru a se asigura că societatea civilă va fi uh, în continuare capabilă să acționeze liber? Mulțumesc! Doamna Schmidt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, și eu sunt un nou membru al Parlamentului European din Austria, unde uh, săptămâna trecută Parlamentul uh, a, s-a pronunțat cu toată claritatea împotriva acordului de liber schimb cu Mercosur. Pentru noi, agricultorii, această respingere reprezintă un pas important pentru a uh, proteja Uh, exploatațiile agricole de mici dimensiuni uh, în Austria, care sunt foarte importante pentru uh, țara noastră. Și aș dori să întreb cum va reacționa Comisia Europeană la o asemenea respingere care s-ar putea să se manifeste și în alte țări europene. Am înțeles că există un studiu dedicat uh, impactului acestui acord uh, sectorului agricol și aș dori să țineți cont de, de aceste consecințe din toate punctele de vedere. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Domnului directori, no tak złożyło, że sama informacja... Mulțumesc uh, pentru aceste informații pe care le-ați oferit cu privire la acord. Uh, Poate că ar putea duce acest acord la o scădere a prețului la carne de vită, la 20% la mine în țară. Iar uh, uh, în Brazilia, situația incendiilor uh, nu trebuie trecută cu vederea. Iată, s-a vorbit despre, când s-a vorbit despre acest acord, vreau să vă întreb care sunt consecințele pentru uh, Polonia în ceea ce privește contingentele la, la brânză, la produse lactate, de pildă, pe perioadă de, de șase ani vreau să vă spun că nu se... că uh, cine va beneficia? Uh, uh țările care produc uh, mașini, piese auto, industria chimică, ci nu producătorii agricole ai Uniunii Europene. Disproporțiile sunt uriașe, hai să, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Agricultura europeană este oferită pe tavă în acest acord internațional. Mulțumesc! Ne confruntăm cu o criză climatică, asistăm la o pierdere dramatică din punct de vedere a biodiversității și o criză a agricultorilor din, Euro- din Europa. Și în aceste vremuri ar trebui să semnăm un acord de liber schimb cu Mercosur. Noi, uh, verzii, considerăm că acesta ar fi unul contraproductiv. Ni se spune că un asemenea acord ar fi o posibilitatea de a influența, de a pune capăt incendiile, incendiilor din uh, pădurea uh, amazoniană, mie nu vine să cred uh, ce facem dacă administrația braziliană legalizează defrișările um, care sunt acum ilegale. Discutăm în Europa despre măsuri de reîmpădurire, de, discutăm despre cum pot fi folosite pădurile pentru a capta uh, dioxid, de, dioxid de carbon uh, și, nu, și ignorăm faptul că în alte locuri ale lumii se, def, se uh, continuă defrișarea, ceea ce face să fie emise și mai multe gaze cu efect de seră. Domnul Heusling, Domnule Clark, uh, data trecută ați spus, ați fost mai uh, sincer, ați spus că și agricultura trebuie să facă anumite sacrificii și mi se pare um, interesant faptul că ne veți prezenta evaluarea de impact uh, în, după ce ați încheiat negocierea acestui acord, de ce nu ați reușit să, o, să ne prezentați înainte de a fi încheiate aceste negocieri? Și apoi ce se va întâmpla cu controlele? Există, vor exista inspectori europeni care vor merge la fața locului pentru a vedea uh, care sunt pesticidele care sunt folosite. Știți că există 35 uh, de asemenea substanțe care sunt interzise în Europa, dar sunt folosite fără niciun fel de problemă în, uh, în America Latină. Ați spus că există și posibilitatea găsirii unor soluții concrete dacă există Uh, litigii, dar uh, știți care este părerea lui uh, Bolsonaro, că noi ne-am amestecat în afacerile interne ale Braziliei dacă ne pronunțăm în legătură cu incendiile din pădurea amazoniană. Aceasta este realitatea. Și uh, ceea ce ne spuneți dumneavoastră nu este deloc realist. În continuare uh, vor arde, din păcate, uh, pădurile. Doamna Pierbacas. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Commission. Bună ziua și bine ați venit uh, la Comisia Agricolă. Vreau să subliniez faptul că piața sud-americană se deschide acum comerțului liber, uh, iar uh, teritoriile de peste mări din Uniunea Europeană au fost date uitării. Argumentez acest lucru spunând că 12 state europene sunt împotriva Mercosului. Și eu sunt agricultoare și vreau să vă spun că un mecanism de protecție despre care, ca acesta despre care ați vorbit dumneavoastră nu are niciun uh, sens. Odată ce și-a închis exploatația un fermier din cauza concurenței neloiale, creată din cauza acestui acord, e prea târziu să mai facă ceva. Și calitatea produselor importate din America de Sud îi îngrijorează pe europeni. Sunt foarte îngrijorată de acest acord, dat fiindcă Mercosurul uh, este uh, mai competitiv decât noi și uh, produsele de acolo sunt deja produse în Europa. Asta va însemna uh, ferme închise și se vor pierde locuri de muncă, mai ales pentru teritoriile de peste mări, unde Uh, va fi afectată um, producția de zahăr în, în insulele Antile, trăim din această industrie de zahăr. Care sunt elementele de, pro, de protecție pentru domtomuri, pentru producătorii de zahăr, fiindcă în Europa ne facem mari griji în ceea ce privește acordurile din, acordul, acordul Mercosur. Ce asigurări ne, pute, ne puteți da nouă producătorii de zahăr din teritoriile de peste mări, care sunt foarte îngrijorați? Vă mulțumesc! Colegin, dann Frau Scott. Doamna Scott Cato. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns mai târziu dimineață și vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, fiindcă am fost la delegația uh, populațiilor băștinașe din pădurea Amaz- amazoniană care îmi povesteau lucruri îngrozitoare despre genocid și, mă rog, alte lucruri oribile. Întrebarea este în acest negocieri cum am putut să-i dăm, uh, să facem un acord cu Bolsonaro, cu acest fascist care a, a, a făcut declarații împotriva populațiilor bășinașe din uh, pădurea amazoniană. Cum am putut să-i dăm mână liberă să dea foc pădur, pădurii amazoniene? Pădurea amazoniană este importantă nu numai pentru cei care locuiesc acolo, ci pentru rolul său ca uh, pentru lumea întreagă, plămânii planetei și uh, acest acord uh, își bate joc de orice fel de idee că ar fi în beneficiul tuturor comerțul. Mulțumesc! Frage. Vă mulțumesc că am încheiat această rundă de întrebări și rugămintea pe care aș adresa-o comisiei, dacă este posibil să ne oferă răspunsuri cât mai succinte pentru a putea termina acest punct de pe ordinea la zi la orele 11. Mulțumesc pentru această rundă de întrebări și de comentarii foarte interesantă la care ne vom gândi îndelung, bineînțeles, noi salutăm acest dialog. S-a adresat o întrebare din runda anterioară la care nu am răspuns este vorba despre cei un miliard de euro sprijin acordat uh, sectorului uh, fermier, um, sectorului agricol anunțat de comisarul Hogan în iulie. Nu se poate să oferim mai multe lămuriri cu privire la instrumentul care va fi folosit dar uh, cred că la ora actuală putem spune că, în primul rând, nu ne așteptăm ca uh, acest instrument să fie folosit vreodată, să fie necesar vreodată, fiindcă, așa cum am spus, am uh, introdus foarte multe măsuri de atenuare în acest acord pentru ca, mm, pentru a asigura că sectorul agricol nu se va confrunta cu probleme, în primul rând, în al doilea rând, uh, în uh, ultimii 5-6 ani uh, am făcut foarte mult în ceea ce privește răspunsul nostru, reacția la interdicția rusă, la criza lactatelor, sprijinul acordat comunităților agricole care se confruntau cu um, evenimente meteorologice extreme și am arătat că pacul și mai ales uh, regulamentele privind organizările comune ale pieței au, au puterea necesară și instrumentele necesare să-i ajute pe uh, agricultori când au nevoie și uh, de acolo ar veni acest această sumă de un miliard de uh, euro, dar este vorba despre o sumă ipotetică, fiindcă nu credem că va fi vreodată nevoie de ea, din motivele pe care vi le-am explicat deja. Și acum trec mai departe la celelalte observații și comentarii. S-a adresat o întrebare cu privire la rezistența antimicrobiană și uh, îngrijorări cu privire la standardele mai reduse cu uh, privire la aceasta, dar nu este adevărat. Brazilia și Argentina, ca membri G20, s-au angajat uh, în ceea ce privește această politică de sănătate unică și au reguli foarte uh, stricte în ceea ce privește rezistența antimicrobiană, care, bineînțeles, pot fi îmbunătățite și în cadrul acordului se vizează o cooperare pe acest domeniu uh, și mai mult, așa cum știți dumneavoastră, de, cu începere de anul viitor vom, va exista și o interdicție a importurilor de produse animaliere uh, un, un, care au fost crescute cu antibiotice. Deci, uh, de la animale care au fost crescute cu antibiotice. Deci vom face asta pentru a proteja um, produsele care intră în Uniunea Europeană, astfel încât uh, Uh, în acest domeniu nu avem motive de îngrijorare. Mai uh, mulți deputați uh, au spus că ar dori o discuție tehnică mai aprofundată în următoarele luni. Bineînțeles, vă stăm la dispoziție cu mare plăcere și momentul oportun ar fi odată ce vom avea publicate programele tarifare, atunci vom avea o perspectivă mai clară și cred că ar fi un moment bun de a avea aceste uh, aceste mm, ședințe mai tehnice. Iar un deputat uh, a făcut referire la faptul că trebuie să înlăturăm uh, piedicele Um, în calea exporturilor noastre în cadrul Mercosur prin acest acord. Sunt de acord cu acest lucru, mai ales dacă ne uităm la capitolul privind produc- produsele sanitare și fitosanitare din acest acord, veți constata că o mare parte a birocrației și piedicilor birocratice care sunt acum impuse asupra exporturilor noastre va fi rezolvată în acest capitol fie că este vorba despre folosirea de standarde internaționale de către Mercosur, fie că este vorba despre termene pentru adoptarea, aprobarea importurilor și principiul de regionalizare pentru exporturile europene sau, sau pre-listarea uh, preclasificarea um, unităților europene și deci avem foarte multe măsuri în acest sens, mai ales pentru produse animaliere, dar și pentru fructe și legume. Uh, Uh, care, uh, care ajung pe piața Mercosur. Uh, am fost întrebat ce interese vor fi apărate în acest acord. Vreau să vă atrag atenția asupra sectorului lactatelor, vinuri, băuturi alcoolice și toate produsele alimentare prelucrate, biscuiți, produse de panificație și așa mai departe, uh, indicația geografică și aici uh, am avut rezultate foarte bune și promovarea regimului nostru uh, sanitar și fitosanitar în regiunea Mercosur. În toate aceste, prin toate aceste modalități protejăm nu numai uh, produsele alimentare și băuturile europene, dar și standardele noastre și abordarea noastră reglementativă. S-a adresat o întrebare cu privire la miere din partea unui deputat din sală, am făcut o concesie um, în ceea ce este acordul de liber schimb pentru 45.000 de de tone de miere cu um, taxe zero. Taxele um, vamale pentru miere nu sunt foarte mari oricum, deci e o concesie foarte mică uh, cu introducerea treptată pe o perioadă de șase ani, deci lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte. Piața europeană crește destul de rapid și uh, la fel și consumul nu putem, nu avem noi uh, uh, suficientă miere pentru cât consum există în Uniunea Europeană, deci există nevoia de nevoie de importuri. Iată de ce am oferit această mică concesie țărilor Mercosur. Mierea lor uh, este mult mai uh, bună și mai scumpă decât mierea chinezească, iar noi ne așteptăm ca o mare parte a, a mierii din uh, zona Mercosur care va ajunge în Europa să înlocuiască pur și simplu mierea chinezească care e pe piață și nu va afecta producția europeană. Colegul din Polonia a întrebat ce avantaje revin Poloniei. Eu vreau să vorbesc aici despre sectorul lactatelor, băuturilor um, alcoolice, uh, piață, uh, carnea de porc, mele, perele și indicațiile geografice. Aici uh, Polonia beneficiază de competitivitate și poate înregistra angajamente. ceea ce um, teritoriul teritoriile peste mări, avem o clauză spe- specifică de salvgardare în acord pentru um, ocrotirea producției de zahăr, mai ales uh, din teritoriile de peste mări. Deci chiar dacă chiar dacă va exista un impact asupra producției uh, a, a unui, dintr-un anume teritoriu de peste mări, se pot lua uh, acțiuni pentru a elimina um, această presiune comercială. Iar pentru sectorul zahărului, așa cum am spus la început, în prezentare, nu oferim uh, noi contingente, volume contingente pentru zahăr, ci pur și simplu permitem exportatorilor brazi- din Mercosur, Braz, Brazilia, să exporte cu um, taxă, tar, taxă mai mică. Și uh, o altă problemă mult mai mare este aceea de frișărilor. Uh, pădurea amazoniană nu cred că că Mercosur a dat apă la moară loc cu, cu cherestea, acordul mai durează până va fi pus în aplicare, mai durează câțiva ani și uh, volumele despre care vorbim aici nu vor avea un impact prea mare asupra uh, defrișărilor uh, pe continentul sud-american. Dar asta va trebui să, să vedem, să verificăm dacă într-adevăr este așa în momentul în care vom derula evaluarea de impact despre care a vorbit și colegul meu Matias. Mulțumesc. O să răspund și eu pe scurt. Acest acord, când va intra în, dacă va intra în vigoare acest acord, da, e o întrebare foarte bună. Nu știu nici eu, poate dumneavoastră știți mai bine, fiindcă într-o oarecare măsură munca comisiei s-a terminat. Noi, noi am ocupat de negociare, am negociat un acord care, după părerea noastră, este durabil, echilibrat, iar acum merge mai departe documentul către uh, organismul de rat, organul de ratificare către legiuitori, Consiliul și Parlamentul European. Dacă va intra în vigoare sau nu, depinde de dumneavoastră. Dacă ar trebui să intre în vigoare, dacă facem comparații cu alte acorduri comerciale, comerciale cu, cu toată politica comercială a Uniunii Europene, cu acorduri care au trecut deja în Parlamentul European, bine, ar fi o dovadă de consecvență din partea Parlamentului European să acorde și acest acord, fiindcă este echilibrat, este bun pentru relațiile noastre bilaterale și ține cont uh, cu toată seriozitatea de mm, punctele sensibile pe care le-am, uh, le avem noi în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu ce a spus colegul meu în ceea ce privește incendiile de pădure. Nu cred că sunt cauzate de acest acord sunt un motiv de îngrijorare? Da, bineînțeles. Dar uh, întrebarea pe care trebuie să ne o punem este ce vrem să facem. Vrem să mm, să, să ne îndepărtăm, să nu ne mai angajăm sau să avem o posibilitate mai mare de a face ceva păstrând canalele de comunicare și având contacte cu Brazilia. Nu e vorba doar de președinte Bolsonaro, e vorba de un acord care a fost negociat de mulți ani, un acord între noi și țările Mercosur, între noi și Brazilia, între noi și Argentina, între noi și Uruguay și uh, Paraguay. Și... Cred că dacă întrebarea care se pune este ne pasă de Brazilia, ne pasă de mm, relațiile bilaterale, ne pasă uh, uh de aceast, de modul în care se poate soluționa această problemă a incendiilor de um, pădure, da, dacă răspunsul este da, atunci acordul le va da mai multe căi de um, acțiune și mai ales pentru societatea civilă de ambele părți, care va putea să intre într-un dialog atât la nivel individual, fiindcă vom avea um, grupuri de consiliere de partea noastră, uh, care vor uh, discuta cu noi pentru a vedea care sunt problemele lor și cum putem să le rezolvăm. Apoi vor exista întâlniri în cadrul acestui acord uh, în care noi și Mercosurul ne vom întâlni cu societatea civilă, iar societatea civilă va avea posibilitatea de a se uh, întruni ambele părți prin intermediul unor ONG-uri, unor sindicate pentru a vedea Uh, pentru a discuta chestiunile importante și probleme ce trebuie rezolvate. Acum, si, si, principiul precauției este un, un uh, subiect foarte important. Acest principiu înseamnă că avem posibilitatea de a lua măsuri de protecție chiar și în cazul nesiguranței științi- științifice. Și avem uh, parteneri comerciali pe care îi deranjează acest principiu și faptul că noi îl promovăm. Dar acest, acest uh, principiu și acest acord este important, pentru că este al doilea acord în care am inclus o referire specifică la principiul precauției și la faptul că se poate baza legislația pe Uh, se poate institui legislație în conformitate cu el. Și acest lucru a fost greu de dobândit, dar astfel am putut să convingem Mercosurul să accepte acest principiu, fiindcă am făcut o referire la niște cazuri în care uh, și legislația din Mercosur se baza pe acest principiu, dar o să vedeți că în întreaga lume nu este ușor să treacă acest principiu, multă lume îl, contest, îl contestă și este foarte important, fiindcă, iată, am dobândit acum încă un uh, aliat în această luptă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Aș dori să mulțumesc celor doi uh, reprezentanți din partea Comisiei. Cred că nu va fi ultima dată când uh, vom discuta acest subiect al acordului de liber schimb cu Mercosur. Cred că a putut să, ați putut să vedeți cât de mare a fost interesul studiind de această dezbatere, mai mult de 40 de eurodeputați care au intervenit au adresat uh, întrebări la care am primit și răspunsuri, dar nu chiar la toate, deci tocmai de aceea cred că acest subiect uh, va rămâne unul de, act- de actualitate. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Um, avem o mare întârziere în ceea ce privește ordinea de zi. Am ajuns la punctul 5, un schimb de opinii cu alți uh, reprezentanți ai Comisiei Europene în legătură cu un act delegat privind normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare și trasabilitatea, trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și ouăle de incubații, incubație. Alături de noi sunt uh, doi reprezentanți ai Comisiei Europene care vor uh, interveni pe rând Francesco Refivigo Godeio și uh, doamna Barbara Loga. Și puteți să decideți care dintre dumneavoastră va lua cuvântul în primul rând. Good morning. Die Kommissionsvertreter bitte. Aș ruga pe reprezentanții Comisiei să ia cuvântul. Vă rog. Mă numesc Francesco Reghero. În primul rând, transmit scuzele domnului Fanguten, care a trebuit să participe la o reuniune importantă pe un subiect uh, important, Brexit, dacă nu mă șel. O să ne referim la acest act delegat, la un regulament care stabilește anumite cerințe privind trasabilitatea și îmbunătățirea normelor de înregistrare, de raportare, un subiect foarte sensibil de câte am înțeles și colega mea, Barbara, vă va prezenta câteva detalii. Eu o să vă spun uh, în general despre ce este vorba. Este vorba de piatra de uh, temelie, de principalele uh, principii ale pentru bunăstarea animalelor, și anume trasabilitatea. Fără o uh, bună registrare și trasa, trasare animalelor, a exploatațiilor uh, care cresc animale, nu există, pot, nu poate exista o bunăstare a animalelor. Există un, un sistem de trasabilitate excelent în Uniunea Europeană, creat după învățămintele trasate cu ocazia ultimelor crize. Și vă aduc aminte doar de boala vacii uh, nebune și mm, ex, alte experiențe neplăcute prin care am tre- trecut la începutul uh, acestui uh, uh, secol. Și uh, principiile de, uh, pe care am înțeles că sunt atât de importante se regăsesc și în acest act delegat care cred că este foarte cuprinzător și ambițios și mă bucur să văd că preocupările manifestate de Parlamentul European se referă doar la câteva aspecte minore uh, din uh, acest act uh, delegat. Și îi dau cuvântul uh, colegei mele, care foarte pe scurt o să vă explice contextul general privind identificarea, înregistrarea, trasabilitate în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor! După cum ați auzit uh, deja în această um, introducere, o să încerc să vă prezint foarte rapid acest act delegat și vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mă dați de a vă explica acest act delegat atât de important. Despre ce discutăm? Este un act delegat care se referă la anumite aspecte privind uh, Uh, unitățile, uh, trasabilitatea unor animale terestre deținute, trasa, trasabilitatea acestor animale uh, terestre deținute. Acest act delegat completează regulamentul de bază regulamentul 249 din anul 2016 este mm, cunoscut sub uh, acronimul AHL în uh, limba, engl- în limba engleză. Când o să mă refer la acest acronim, mă refer la regulamentul de bază care reglement, uh, guvernează acest domeniu. Deci, actul delegat trebuie să fie interpretat împreună cu textul reg- regulamentului de bază, include, include diferite dispu- uh, dispoziții privind înregistrarea transportatorilor, uh, aprobarea acestor uh, exploatații, uh, registrele care trebuie să fie ținute de um, transportatori, de exploatațiile uh, respective. Există dispoziții dedicate, uh, trasa, dedicate trasabilității la anumitor uh, animale terestre. Și există și dispoziții um, tranzitorii pentru a păstra drepturile deja existente în achiul comunitar, comunitar și aș dori să trec direct la fondul, la substanța acestui act uh, delegat. Când vine vorba de înregistrarea acestor unități sau a transportatorilor, o chestiune importantă pe, pe care nu trebuie să uităm este că, că regulamentul de bază privind bunăstarea animalelor deja prevede toate obligațiile privind înregistrarea tuturor unităților um, care au asemenea animale terestre și um, obligativitatea de uh, înregistrare a animalelor copitate, a ungulatelor. Și prin acest act delegat nu facem decât să acoperim și alți transportatori care reprezintă un anumit grad de risc datorită transportă um, anumite tipuri de animale vizate. Tocmai de aceea vedeți aici un mic punct roșu și anume se referă la faptul că sunt nouă, două noi categorii de animale, de transportatori, cei care transportă uh, uh, găini și cei care transportă uh, câini, pisici și uh, dihori. Este o procedură uh, administrativă autoritățile competente trebuie să fie informate în legătură cu tipul uh, și caracteristicile principale ale activității de transport și la acest lucru se referă obligativitatea de registrare. Apoi, când vine vorba de alte unități uh, unde există un risc mai mare datorită um, animalelor deținute, pentru aceste unități uh, există obligativitatea de a obține o autorizație în temeiul regulamentului de bază privind uh, bunăstarea animalelor. Vedeți că există anumite autorizații privind, aceste, uh, privind animalele copitate. În regulamentul de bază există o necesitate de a obține o autorizație pentru incubatoare pentru um, păsările care sunt transportate în alte state membre. Act, acest act delegat pe de, pe de o parte când vine vorba de uh, oferirea de autorizații pentru ungulate și păsări, sunt uh, oferă anumite um, derogări pentru echidee, pentru cai care trebuie să participe la diferite competiții sportive, de exemplu, care nu trebuie să fie aprobați și înregistrați, însă, pe de altă parte, există asemenea obligații de înregistrare pentru uh, centrele dedicate um, câinilor, pisicilor și dihorilor. Și există obligații suplimentare pentru um, centrele de îngrijire a acestor animale. Știu că există foarte multe, au existat foarte multe preocupări uh, în trecut vis-a-vis -vis de transportul acestor categorii de animale și um, există câteva obligații suplimentare pentru locurile de control, există dispoziții pentru uh, pro, pro, producția de uh, bondari și pentru există dispoziții legate de carantina unor uh, animale terestre deținute, dacă este nevoie de o asemenea uh, carantină. Uh, toate aceste unități acoperite acum trebuie să respecte anumite condiții uh, suplimentare și autoritățile competente ar trebui să verifice toate condițiile, da, respectarea condițiilor respective înainte de a conferi o autorizație de funcționare unităților respective. Dacă îmi permite să sar rapid la alte, la alte obligații, registrele care trebuie să fie întreținute de unități, unitățile respective. Cerințele de bază se regăsesc în regulamentul de bază privind bunăstarea animalelor. Acum nu facem decât să mai adăugăm câteva norme suplimentare pentru fiecare tip de unitate în parte, uh, când vine vorba de trasabilitate sau de evaluarea um, bunăstării și situației uh, sanitare din unitatea respectivă. Apoi, un alt element important, registrele uh, unităților și transportatorilor care trebuie să fie întreținute de autoritățile competente din statele membre. Puteți să vedeți că există o serie de registre din acest punct de vedere. Este vorba de registrul unităților care dețin animale terestre, registrul transportatorilor, un registru al Uh, operatorilor care au operațiuni, uh, unități unde sunt mai multe animale, dar nu mm, așa numiți dealeri și un registru al uh, acestor unități autorizate. În a doua parte acestui act delegat este vorba de um, trasabilitate identificare, înregistrarea animalelor. Cred că știți că există patru elemente principale a trasabilității uh, animalelor. În primul rând, trebuie să știm că provin de la unități uh, înregistrate, de la holdinguri înregistrate. Aceasta este terminologia actuală, dar pe viitor va fi, vor fi, uh, va fi folosit doar termenul de unitate. Apoi, uh, Um, mijloacele și met, met, met, met, met, mijlocul și metod, metoda de identificare, uh, documentul de identificare și um, baza de date pe calculator. Și toate aceste chestiuni sunt detaliate în actul delegat. Apoi există normele dedicate diferitelor uh, specii de animale. Este vorba de cele uh, tradiționale, bovine, ovine, caprine, echide, uh, canine și așa mai departe, dar există, există și specii de animale noi, din nou cu o serie de derogări sau dispoziții uh, speciale. Pentru identificarea animalelor bovine. Vedeți aici o imagine, nu schimbăm uh, foarte multe lucruri. Există câteva um, derogări pentru um, animalele bovine care participă la anumite uh, evenimente culturale, sportive și așa mai departe. Um, apoi, la ovine și uh, caprine, ex- capride există o um, există derogări, o situație specifică pentru animalele care urmează să fie sacrificate, există norme pentru transportul acestor animale în interiorul unui stat membru sau uh, într-un context uh, transfrontalier. Există dispoziții pentru animalele care nu urmează să fie uh, sac- uh, sacrificate. Există derogări pentru diferite circunstanțe diferite. Și, din câte am înțeles până acum, Uh, în Parlamentul European problema reliefată a fost uh, um, legată de uh, animalele care au până la 12 luni, care urmează să fie sacrificate, care trec printr-un centru de colectare sau de îngrășare. Și există obligativitatea de identificare în mod electronic și printr-un cod vizibil. la uh, porci există un grad mai mare de uh, flexibilitate, la echidee mai mult sau mai puțin același principiu, la pisici și uh, câini există aceeași normă de identificare care va rămâne în vigoare până uh, în momentul în care regulamentul privind animalele domestice va, uh, va expira Există câteva norm, uh, norme noi privind păsările um, care sunt ținute în uh, captivitate și există și norme specifice pentru animalele uh, din circuri. Um, am pregătit o fișă rezumativă pentru acest act delegat. Dacă aveți nevoie de ea și vi s-ar părea utilă, putem să vă trimitem. Mulțumesc! Mulțumesc uh, reprezentanților comisiei. Am câțiva colegi care au ar uh, dori să vă întrebe anumite lucruri și v-aș propune ca răspunsurile din partea comisiei să fie trimise în scris pentru că nu mai este foarte mult timp până la 11.30 când urmează uh, reuniunea coordonatorilor. Sunteți de acord cu această procedură? Dacă da, atunci dau cuvântul doamnei Aguilera. Si, a ver, si pot ser breve. Da, o să încerc să fiu succintă, uh, domnule președinte. Voiam să <clears throat> vă spun că această legislație este importantă, într-adevăr. Uh, regulamentul va intra în vigoare în 2021, iar acest <clears throat> act delegat este important. În linii mari sunt de acord. În linii mari spun, fiindcă um, uh, are un progres interesant în ceea ce privește sănătatea animalieră, dar e un lucru ce trebuie modificat și ca să faci acest lucru trebuie să se facă în scris, altfel va, va trebui să obiectez. Este vorba despre faptul că în redactarea la articolul 45 și 46, în ceea ce privește ovine și caprinele, se spune acestea sunt uh, uh, trimise într-o unitate de îngrășare și apoi, uh, înainte de a împlini 12 luni, trebuie sacrificate. După, și după ce au fost uh, identificate cu o etichetă, un crotal și uh, asta pre- presupune o identificare electronică, care nu este necesară, după părerea mea. Și înțeleg că ar trebui să se mențină sistemul de identificare care se bazează uh, pe eticheta ureche convențională uh, care uh, se face deja pentru vin și caprine. Deci dacă avem un compromis, dar nu, dar nu doar cu vorbe, ci în scris, pentru a modifica acest lucru, bine, dacă nu, noi va trebui să obiectăm. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Also auch jetzt gilt natürlich. Ähm, mulțumesc. V-aș ruga să respectați un uh, minut doar și aș dori să încheiem uh, lista vorbitorilor. Tolores, Raya Pirik, Sander, Buda und Rüsen. Keine weitere... Mm, cred că... A, și domnul Soido. Și am uh, închis lista vorbitorilor acum. Domnul Desel. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte concis. Vreau să vă spun că discuția aceasta, după cea privitoare la Mercosur, nu știu, eu nu sunt așa de convins că Parlamentul din Brazilia își petrece așa de mult timp ca noi uh, pentru identificarea animalelor. Asta așa ca să fac o trimitere la discuția dinainte. Apropo de cele spuse și de doamna Aguilera, în problema ovinelor și caprinelor, Există un argument care ar putea fi important, și anume actul care îi se va cere producătorului de ovine și caprine, costă mai scump decât animalul însuși. Deci actul pentru identificarea animalului costă mai scump decât însăși uh, uh, decât însuși animalul. Deci dacă vrem să fim coerenți cu această legislație, păi penalizarea aceasta agricultorului nu e acceptabilă, trebuie să facem o derogare pentru aceste producții. Danke, Kollege Amaro. Domnul Amaro. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă refer tot la același lucru, la articolul 45, pentru că și Portugalia s-a manifestat la Consiliu și-a manifestat îngrijorarea uh, noi uh, avem nevoie de acest compromis fiindcă are un impact negativ puternic în țara mea și nu numai în țara mea și considerăm că nu este necesar, este disproporțional Uh, disproporționat, chiar dacă suntem de acord, bineînțeles, cu o mai bună trasabilitate și cu toate mecanismele necesare care uh, asigură transportul animalelor uh, corect, dar în economia rurală o astfel de impunere ar avea un impact negativ puternic. Pe de-o parte avem acest compromis, dar, dar dacă, să zicem, n-am avea această capacitate legislativă și politică de a introduce cel puțin Comisia trebuie să înțeleagă și, și să poată uh, să, poate ajuta financiar pe acești mici producători în zona rurală, în unele state membre, fiindcă altfel pur și simplu i-am condamna pe acești oameni o, o, și această parte foarte importantă a producției agricole în teritorii uh, care sunt deja foarte vulnerabile. O colegi Noichel. Doamna Noichel. Da, am o întrebare foarte succintă. Ați menționat la un moment dat că, că uh, pisicile, uh, câinii și dihorii sunt înregistrați, însă nu a spus nimic despre uh, iepurii de casă. Aceștia sunt înregistrați sau nu? Care este situația lor? Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să uh, accentuez îngrijorările exprimate în ceea ce privește acest act delegat, care are aspecte pozitive foarte importante, dar și aspecte negative și grave, mai ales pentru sectorul ovin și caprin uh, din Portugalia. Iar uh, la articolul 45 se introduce o dispoziție despre care noi știm că cere ca aceste mici rumegătoare uh, care nu sunt transportate către abator să fie identificate în afară de crotalia normală, deci cu încă o marcă de identificare și aceste animale care sunt transportate în, în țară, normal pentru îngreșare, trebuie să fie identificate cu această a doua identificare și această obligativitate va reprezenta costuri suplimentare semnificative deja uh, într-o producție care are costuri ridicate și uh, nu este atât de profitabilă, iar acest sector se confruntă deja cu foarte multe greutăți și chiar, și, și chiar așa a fost foarte responsabil pentru a evita deșertificarea și, și depopularea zonei de din interior, uh, din interior Portugaliei. Deci pe aceste sectoare ovin și caprin care uh, ridică îngrijorări pentru că li se uh, fac greutăți suplimentare acestor producători și am uh, dorit să întreb Comisia Europeană ce are de gând să facă în, pentru a răspunde acestor îngrijorări pertinente din partea agricultorilor. Domnul Huitama. Uh, I have a short question. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare scurtă și am uh, adresat și o întrebare în scris, înțeleg, în, înțelegând că voi primi un răspuns și în scris. Întrebarea mea este, uh, se propune ca um, această identificare să se aplice și animalelor pentru activități de hobby, de exemplu. Este adevărat și considerați că este o măsură uh, proporționată uh, dacă toate păsările, de exemplu, trebuie să fie înregistrate din Uniunea Europeană. Domnul Bito. Mulțumesc, domnule președinte, să fie limpede din punctul de vedere al transabilității. Cred că pe teritoriul continentului nostru nu plecăm de la zero, avem deja demersuri de succes. Vă v-aș spune că dacă ar fi să facem o comparație cu ce se întâmplă pe țările, în țările Mercosur, cu siguranță ei nu sunt la fel de evoluați ca noi. Cât privește trasabilitatea și identificarea, există riscul ca anumite sectoare economice să fie afectate. Sunt perfect de acord cu cele spuse de doamna Aguilera subscriu 100%, deci nu reiau cele spuse. Însă, ni s-a spus mai devreme în dezbaterea anterioară că țările Mercosur sunt mai uh, competitive decât uh, țările Uniunii Europene în uh, ceea ce privește agricultura. Mă tem că agricultorii europeni vor fi și mai împovărați în materie de competitivitate noi aici în Uniunea Europeană, crescătorii noștri vor fi și mai afectați. Bito, Vă mulțumesc, domnule Bito și aș dori să vă atrag atenția că uh, interpreții au avut dificultăți să țină pasul cu dumneavoastră datorită vitezei uh, cu care ați vorbit. Merci, président. Donc, euh, je rejoins ce qui a été dit auparavant. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur celor spuse înainte. O, o identificare electronică suplimentară nu se justifică, fiindcă nu a existat nicio problemă de trasabilitate până acum uh, pe această filieră. Deci este vorba doar despre un text al Comisiei care va face viața mai grea în această piață, dar uh, ști, știind că uh, crotalia electronică, care este mult mai mare decât uh, um, mărcile obișnuite, nu știu pentru bunăstarea animalelor dacă asta nu afectează, uh, această, și aceasta costă 40 uh, de cenți mai mult, care reprezintă 80% din prețul de vânzare. Vreau să rog Comisia să, ne, să facă o declarație scrisă către Parlamentul European prin care se angajează să modifice actul delegat, mai ales, deci concret, articole 45 și 46 pentru a putea da acordul cu privire la acest text. Vă mulțumesc. In Sando. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur că există această dezbatere pentru că am discutat cu profesioniștii astă vară și deja solicitaseră și ei această dezbatere cu Comisia. Sunt de acord cu cele spuse de colegi. În unele țări, mai ales în cele din sudul Europei, gestionarea ovinelor și caprinelor um, se face într-un fel care permite uh, trasabilitatea uh, acestora. Ele- trasabilitatea electronică, așa cum se propune aici, mi se pare disproporționată și mi se pare că pune în pericol întreg, întreaga filieră. De aceea întreb Comisia dacă este dispusă, așa cum se angajase încă din septembrie uh, anul trecut, să adopte un act delegat care să modifice acest aspect nu e cazul să modifice întreaga problemă a trasabilității, ci doar acest detaliu, pentru că la noi se uh, practică transportul pe apă. Piric. Mulțumesc, doamna Schreier-Piric. Voorzitter, de este vraag is de hobbymatig gehouden dieren. Dat... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb, um, cât de precis este această tra- trasabilitate pentru exploatațiile care cresc puține păsări, de exemplu. Tocmai am discutat despre Mercosur uh, și uh, pe piața noastră internă trebuie să fie respectate aceleași dispoziții de uh, toată, de toată lumea și trasabilitatea este foarte importantă, mai ales în momentul în care apar anumite maladii. Și aș dori să știu din partea Comisiei care au, care au fost pozițiile diferitelor țări, pentru că toată lumea ar trebui să respecte aceleași norme. Domnul Buda. Dinte, foarte pe scurt, este importantă trasabilitatea, dar în același timp nu cred că trebuie să împovărăm mai mult decât este cazul pe fermieri, ci din potriva aș merge chiar pe niște soluții alternative, de exemplu, uh, având în vedere că vacile de carne, oile uh, sau caprele cresc în anumite condiții destul de dificile și își pierd Uh, uneori uh, acele crotalii, de ce nu am merge pe varianta să le putem inclusiv cipa, așa cum se întâmplă, de exemplu, la uh, câini sau la pisici, astfel încât fermierul are o evidență inclusiv electronică sub acest aspect. De asemenea, trebuie să punem foarte mare accent și pe ceea ce înseamnă uh, transportul animalelor. România a avut o problemă în vară, a fost de către Comisia Europeană atenționată să nu facă un transport de animale, de oi, uh, în afara Uniunii Europene, ori eu cred că doar niște funcționari care n-au văzut în viața lor o fermă pot să vină cu astfel de soluții și soluția în această situație ar fi fost să oblige transportatorul să asigure condiții de bunăstare pe durata transportului și nici de cum interzicerea acestui transport. Mulțumesc! Dank, Kollege Russen. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de, de vragen over de, de hobbyhouders. Mulțumesc, aș vrea să adresez o întrebare în ceea ce privește crescătoriile eh, animalelor de companie. Dacă trebuie să se traseze toate acestea, asigure trasabilitatea acestor animale, uh, Uh, sunt de acord, dar când vorbim despre trasabilitatea pentru animalele de companie, se merge prea departe. Și asta e întrebarea pe care vreau să o adresez Comisiei. Domnul Fabio. La comisiune. Mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru activitatea sa cu privire la trasabilitate, dar vreau să iau cuvântul, fiindcă este un subiect important uh, pentru crescătorii de animale din Spania. Este vorba de sectorul bovin și caprin uh, și anume obligativitatea uh, acestor crotalii electronice. Vreau să vă spun că industria producătoare de carne din Spania a fost unul dintre principalii piloni de export pe care s-a bazat țara noastră când și-a uh, redresat economia în ultimii ani și vreau să vă spun că s-a obținut acest lucru datorită agricultorilor și crescătorilor din animale respectând sănătatea și bunăstarea animale și, și respectând toate obiectivele de mediu. Dar, chiar și așa, industria producătoare de carne suferă de pe urma unei campanii de hărțuire și de imagine negativă prin care uh, se incriminează un întreg sector, aceste Uh, știri uh, mincinoase. Vreau să întreb comisia dacă este gata să rectifice acest uh, detaliu, fiindcă altfel noi ne vom opune sus și tare acestui document. Mulțumesc! Äh, Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, pentru această rundă de întrebări și după cum convenisem anterior, vom primi înscris răspunsuri din partea Comisiei la toate aceste întrebări. și um, s-a încheiat reuniunea din această înainte de masă. Urmează reuniunea coordonatorilor în spatele ușilor închise. Ne vom revedea um, la orele 14.30 uh, discutând despre situația de pe piața zahărului. O, una cuestión. Domnul președinte, am o întrebare. Uh, răspunsul va fi dat pe, înscris, scris, nu-i așa? Dar trebuie să se întâmple imediat acest lucru, fiindcă de acest răspuns depinde ce facem noi după aceea la comisie. Și uh, despre asta am vorbit noi toți cei care am luat cuvântul. Deci vă rog frumos ca răspunsul să fie dat imediat pentru a putea lua o decizie dacă să obiectăm sau nu la actul delegat. Da, foarte pe scurt. Mă, dau cuvântul comisiei, dar foarte pe scurt. Yes, thank you for the opportunity. Mulțumesc pentru această ocazie. Mai întâi de toate, am înțeles îngrijorările, suntem gata să analizăm toate opțiunile posibile, suntem pregătiți să modificăm în timp util și în mod adecvat textul, cu condiția ca soluția să nu se opună obiectivului trasabilității și să fie convenabilă pentru toți actorii interesați. Deci suntem foarte angajați să ne facem temele Sper că acesta este un răspuns clar care să îi liniștească pe doamnele și domnii eurodeputați. No, no la asegură, Lamento decir... Nu, îmi pare rău, nu, nu ne liniștește deloc acest răspuns. Tot mă îngrijorează ce spuneți. Eu sper să nu spuneți că ne vați eh, transmite o schimbare, va face o schimbare, ci înscris să ne, să ne să vă angajați. Altfel vom obiecta. Vielen Dank. Wir können nur nicht in Vă mulțumesc. Uh, nu putem să începem acest uh, dialog. Este foarte clar că Comisia Europeană a înțeles că trebuie să ne răspundă cât mai repede posibil. Și trecem la reuniunea coordonatorilor acum. Bitten. you.